Let's begin, please. Haideți să începem, vă rog. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra intensa mañana. Buenos ziua. Aș vrea să începem această ședință cu multe, multe puncte și multe lucruri de făcut. În primul rând, adoptarea ordinii de zi, dacă sunteți de acord. După cum știți, în această dimineață avem o audiere pe tema sport și drepturile omului. Un punct de pe ordinea de zi se referea la reprezentantul Națiunilor Unite din păcate, reprezentantul Națiunilor Unite și-a anulat vizita, dar sperăm că vom putea reprograma această întâlnire cu domnia sa. Trecem la adoptarea ordinii de zi și a procesului verbal și după aceasta începem ședința propriu-zisă. ideea astăzi ar fi să discutăm puțin despre o chestiune care a mai fost în atenția noastră în anii anteriori, o chestiune de care se ocupă și câteva ONG-uri. Reprezentate sunt și instituții din domeniul sportului și al jocurilor olimpice. Este vorba de respectarea drepturilor omului în contextul evenimentelor sportive de amploare. Alături de mine este doamna Silvia Costa, președinta Comisiei Cultură și Educație din Parlamentul European. Apreciez foarte mult cooperarea cu domnia sa. Avem aici o serie de membri ai Comisiei de Cultură, care sunt alături de noi în această dimineață. Cooperarea între comisiile parlamentare este deosebit de importantă și de aceea doresc să le mulțumesc colegilor de la Comisia pentru Cultură și mai ales doamnei Silvia Costa, care a fost motorul din spatele acestei inițiative. Avem această audiere în cursul dimineții, dar Știți că chestiunea este una de interes pentru multe persoane. Rolul meu în această dimineață este doar să ofer cadrul general de desfășurare a dezbaterii. Știm că ne revine obligația de a proteja drepturile omului oriunde în lume și mai ales atunci, inclusiv atunci când e vorba de acele evenimente sportive de amploare care sunt în atenția mass media. Acestea presupun mobilizarea unor resurse fantastice, publice și private. Considerăm, prin urmare, că ar trebui să existe un cod strict de conduită pentru acele state care găzduiesc competiții sportive majore pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Este important ca Uniunea Europeană să protejeze aceste drepturi și să dea un exemplu prin angajamentul propriu. Nu vreau să intru în detalii sau exemple concrete acum, asta o va face în, pe durata audierii. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Silvia Costa, care va deschide ședința. Vă mulțumesc pentru această inițiativă. Am dorit foarte mult să organizăm această audiere împreună cu Comisia Drepturile Omului și există multe puncte comune în materie de drepturile, drepturile ale omului. Deci dacă ne gândim la valorile reprezentate de evenimentele sportive și dacă ne gândim la implicațiile și la ramificațiile de ordin internațional. Mă bucur să salut aici prezența colegilor la Comisia de Cultură Domnul Zagorakis, de exemplu, știți foarte bine, este un sportiv. Există o serie de chestiuni care trebuie discutate în acest context. Știm că Parlamentul European are o nouă competență, așa, fără forță juridică obligatorie, o competență soft. Însă concluziile pe care le formulăm aici vor trebui să fie subliniate în viitor, mai ales dacă ne gândim la viitorul sportului și în contextul tratatului de la Lisabona, care la articolul 165 spune că trebuie să contribuim la promovarea profilului sportiv al Europei, dată fiind specificitatea și structura acestuia, care adesea se bazează pe voluntariat însă dobândesc conotații sociale și educative. Parlamentul trebuie să formuleze opinii în acest sens, avem de altfel o rezoluție a Parlamentului în care se discută dimensiunea europeană a sportului. Vorbim aici despre o componentă importantă mai largă, care se bazează însă pe o serie de valori fundamentale. În rezoluția Parlamentului European trebuie să regăsească acolo o serie de elemente care țin de drepturile omului, pentru că sportul permite foarte bine să promovăm acest spirit de pace și dialog social, ceea ce se încadrează perfect în planurile internaționale europene, în ansamblu. Valorile din sport trebuie să fie promovate, protejate Trebuie să fim mai pretențioși atunci când e vorba de standarde. Fair play primul lucru care ne vine în minte. Integritatea individuală, solidaritatea, chestiunile ce țin de stil de viață, toate acestea sunt nucleul activităților sportive, cel puțin din perspectiva drepturilor fundamentale. O chestiune importantă este lupta împotriva corupției în acest context, care practic este o negare în sine a drepturilor omului. La fel, blaturile, trișatul, meciurile aranjate. Uniunea Europeană poate juca un rol în lupta împotriva acestor fenomene și, de asemenea, când e vorba de măsurile antidoping. Un alt lucru pe care l-am putea sublinia. De asemenea, important este prevenția bolilor și promovarea unei bune sănătăți umane prin sport. La fel, există implicații în materie de prevenirea conflictelor și chiar guvernanță. Trebuie să existe pluralism la nivelul guvernanței și în sport. Apoi, nevoia de a respecta principiul lipsei de discriminare avem cu toții visele proprii. Cu câțiva ani în urmă am vizitat Iranul, visam ca măcar într-o zi, într-o zi, o să vedem ce se va întâmpla cu discriminarea în sport și acolo. Știți, când ce s-a întâmplat în Qatar, în multe țări musulmane, femeilor nu li se permite să participe la competiții sportive alături de ceilalți sportivi. Avem un plan de negocieri cu aceste state, noi ca Parlament European, și acestea sunt chestiuni pe care le putem aduce în discuție în acest context. Apoi sprijin activ pentru activități sportive. Erasmus, acum pentru prima dată, are o linie bugetară pentru evenimente sportive. Și noi am cerut acest lucru. Vrem să se dea prioritate promovării asociațiilor sportive de masă. Noi spunem că e vorba aici de un drept fundamental, dreptul la activitățile sportive. Trebuie să evidențiem acest lucru. Sportul este un drept. Noi am vrea să introducem sportul într-un context mai larg și să-l facem un obiect al diplomației. Ban Ki-moon spunea un, un lucru extrem de adevărat. Cu toții vorbim limba sportului. Este un mesaj pe care l-am putea prelua noi înșine. Și asta încercăm să facem la cultură, împreună cu cei de la AFET. Cultura, educația, inclusiv dimensiunea sportivă, trebuie să joace acest rol important și sperăm că vom putea promova toate drepturile asociate cu evenimentele, competițiile sportive de amploare. Știți ce ne spune Carta UNESCO? Sportul trebuie să întărească democrația și să promoveze cultura non-violenței și păcii. Încă o dată o trimitere la drepturile fundamentale din sport, dar de data aceasta venind din partea UNESCO. Am să, n-am să mă întind acum, pentru că trebuie să dăm cuvântul altora, dar când e vorba de jocurile paneuropene din uh, iunie și dacă ne gândim la agenda olimpică 2020, am putea introduce clauze speciale referitoare la respectarea drepturilor omului aceste carte, lucru pe care trebuie, cred, să punem accentul în lorile noastre de poziție. Tot mai multe apeluri se aud adresate organizatorilor de competiții sportive, orașe, țări, federații sportive, li se cere să respecte drepturile omului, mai ales când e unui oraș care să fie gazdă a unui eveniment sportiv major. Și am să închei spunând că în septembrie o să avem prima săptămână europeană a sportului și aș sugera două lucruri. Comisia Cultură va organiza un atelier de lucru săptămâna viitoare, între 7 și 12, cred că o să fie săptămâna europeană în, în această săptămână europeană a fost, sportul va fi evenimente majore în toate țările, ceremonii și așa mai departe. Și ar trebui să nu scăpăm și noi din vedere această dimensiune specială și anume educarea cetățenilor în spiritul valorilor sportive. Este datoria noastră să facem un angajament ferm și să facem un apel la toate țările care n-au făcut acest lucru încă și la Uniunea Europeană, ca atare, pentru că acum avem și temel juridic care ne permite să facem așa ceva, să devenim parte la Convenția împotriva violenței în sport. Există state care încă n-au semnat această convenție. Și apoi chestiunea meciurilor aranjate, a blaturilor, Uh, se referă la, la fotbal, dar nu numai FIFA și alte grupuri au venit aici astăzi să ne spună câteva lucruri despre acest fenomen. Fotbalul e un sport foarte popular și știți că adesea se discută în presă despre blaturi, meci aranjate și așa mai departe. Trebuie să avem o imagine completă. Vă mulțumesc! președinte. Mulțumim foarte mult, domnul Costa. O să începem cu primul uh, vorbitor de pe lista invitaților. Avem reprezentanți mass media, lumii sportive și a ONG-urilor. O să începem cu doamna Minky Wooden, care este director Global Initiatives la Human Rights Watch. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu vin tocmai de la New York și e o plăcere deosebită să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Doresc să mulțumesc Parlamentului European care găzduiește această dezbatere într-un moment atât de important pentru sportul internațional. Sunt de acord cu uh, chestiunile evidențiate de doamnele președinte și dați-mi să spun de la început, eu sunt un fan al sporturilor. Ne place să ne uităm la televizor, la uh, Cupa Mondială, la Olimpiadă și așa mai departe, vrem ca aceste competiții să fie bine organizate, vrem să ne putem sprijini atleții și sportivii favoriți. Însă acest lucru devine tot mai greu. Fanii nu vor să meargă într-un stadion construit de muncitori exploatați și nu vor să meargă într-un stadion pentru construcția care s-au pierdut vieți omenești ziariștii sportivi, cum este Florian Bauer, alături de mine, n-ar trebui să fie intimidați sau arestați sau cenzurați atunci când încearcă să prezinte competiții sportive. Activiștii pentru drepturile omului care denunță cazuri de corupție asociate cu evenimentele sportive n-ar trebui să fie aruncați în închisoare. Astfel de acte încalcă Carta Olimpică și documentele fundamentale pe care cel puțin le pretind uh, multe federații și state. <clears throat> Astfel de practici subminează fair play-ul și subminează drepturile omului. În multe state există legislație care discriminează sau încurajează violența împotriva sportivilor care sunt uh, homosexuali sau lesbiene. Multor femei, multe, femeilor în multe țări nu li se permite să participe în evenimente sportive. Carta olimpică spune sportul este un drept al omului, dar când nu există federații pentru femei, de exemplu cum nu ai uh, astfel de federații în Arabia Saudită sau când uh, fetele sunt arestate ca în Iran pentru că au încercat să uh, intre în public, să urmărească o competiție sportivă, este clar că ceva trebuie să se schimbe. De mai bine de 10 ani, Human Rights Watch a monitorizat abuzurile comise în legătură cu evenimente sportive, mai ales uh, Jocurile Olimpice și uh, campionatele de fotbal. În rapoartele noastre, ne am prezentat astfel de cazuri din China până în Rusia, Arabia Saudită până în Qatar. Am arătat ce încălcări se comit atunci când organizatorii sunt state care nu respectă drepturile omului abuzuri împotriva migranților care construiesc stadioanele respective, societatea civilă este suprimată, degradare, eliminare și cenzurare a presei. Niciun guvern nu e perfect în ceea ce privește drepturile omului, dar rapoartele noastre arată că aceste abuzuri sunt mult mai grave atunci când organizatorii sunt aleși din rândul celor care nu recunosc drepturile omului și statul de drept. Sunt foarte multe guverne abuzive, represive, opresive, care vor să organizeze astfel de jocuri, pentru că vor să stea în fața presei mondiale alături de alți lideri mondiali, distrăgând atenția de la dezordinile din țară. Această tendință este o amenințare gravă la adresa organizatorilor din sport în prezent și spunem 2015 este anul de cotitură pentru sportul mondial. Toate promisiunile vor fi acum puse la încercare de multe state care încalcă drepturile omului, dar care vor găzdui evenimente sportive majore în acest an. 29 mai, alegeri la FIFA pentru nou președinte. Actualul președinte vrea să obțină un al cincelea mandat în contextul în care s-au ridicat o serie de semne de întrebare. Cine conduce FIFA trebuie să ia măsuri împotriva abuzului muncitorilor emigranți în construcția stadionelor, de exemplu, din Rusia, știm ce s-a făcut acolo, și în Qatar. Muncitorii de acolo sunt victimele unui sistem abuziv, cunoscut sub numele de Kafala. 12 iunie, Jocurile Europene la Baku, Azerbaijan, 6.000 de sportivi și 15 comitete olimpice naționale. Însă carta eh, olimpică nu este respectată, pentru că jocurile de la Baku sunt organizate într-un stat totalitar. Președintele de acolo suprimă sistematic drepturile omului. A arestat mulți activiști ai drepturilor omului, mulți jurnaliști azeri, care ar fi putut asigura o analiză și o raportare echilibrată a acestor jocuri, dacă n-ar fi fost în închisoare, cum sunt. liderii europeni trebuie să insiste în scurtul timp rămas la dispoziție pe eliberarea acestor deținuți politici și ar trebui să condiționeze prezența lor la jocuri de acest lucru. Organizația de la Roma, Organizația Comitetelor Olimpice Naționale, are de asemenea puterea de a spune Bacului să elibereze acești deținuți politici și să nu mai amenințe jurnaliștii. O altă dată importantă, 30 iulie, Comitetul Olimpic Internațional va alege între Kazahstan și China viitoarea gazdă a Olimpiadei de iarnă 2020. Ambele state sunt corupte, autoritare, nu permit libertatea presei și nu iau măsuri împotriva abuzurilor de ordin social. Kazahstanul urmează să adopte o legislație anti-LGBT similară cu cea rusească. După lecțiile de la Beijing și de la Sochi, Comitetul Olimpic Internațional ar trebui să includă garanții, solicitarea unor garanții ferme cu privire la respectarea drepturilor omului. 4 august va fi un an înainte de Olimpiada de la Rio. Arabia Saudită însă nu permite accesul femeilor la activități sportive, nu permite organizația de federații sportive pentru femei și nu are o secțiune femei a Comitetului Național Olimpic. Saudiții câștigă o medalie de aur. Au trimis 199 de bărbați, numai bărbați, la Jocurile Asiatice, spunând că, tehnic vorbind, n-au putut să introducă femei în delegație. de timp cât interzic sportul în școli pentru fete, nu o să vor face nimic altceva. O astfel de practică trebuie să fie combătută ferm de Comitetul Olimpic Internațional. Se interzică echipei saudite prezența la jocuri. Toate aceste date reprezintă un test major pentru sportul. National Coalition. S-a format uh, aici în Europa o coaliție internațională pentru a susține drepturile omului, drepturile uh, la muncă, drepturile copiilor, și toate drepturile care se referă la evenimentele sportive majore. Noi considerăm că atunci când uh, rămânem tăcuți în fața uh, desconsiderării sau folosim uh, standarde duble, nu facem decât să subminăm regulile jocului um, și fundațiile, bazele sportului în sine. De mulți ani, uh, instituții uh, sportive internaționale au spus că nu există nicio legătură între uh, drepturile omului și sport și, într-adevăr, sportul trebuie să fie liber de presiunile pentru drepturile omului. Dar faptul că țări promit luna și soarele de pe cer pentru a de fi eligibile pentru organizarea de Uh, evenimente sportive și după aceea fac tot ce poate pentru a reprezenta aceste, pentru a îndeplini aceste promisiuni, pur și simplu nu este uh, acceptabil. Rusia a adoptat acea lege împotriva uh, LGBT. Uh, Comitetul Internațional a avut uh, ocazia să facă ceva în acest sens, invocând uh, textul privind nediscriminarea. Au ales să nu facă nimic. Uh, s-au schimbat foarte multe lucruri în contextul uh, acestei uh, informări atât de vaste și dacă am face aceleași schimbări și la nivel sportiv, s-ar vedea lucruri semnificative. Uh, Thomas Bach a creat o platformă uh, numită Agenda Olimpică 2020, uh, solicitând statelor membre să respecte drepturile omului, egalitatea de gen și nediscriminarea, principiul numărul 6, și să respecte drepturile de bază conform tratatelor ONU. Uh, textul a fost uh, adoptat uh, în mod unanim într-o sesiune specială a Comitetului Olimpic Internațional. După eșecul de la Sochi, președintele Bach a insistat să existe măsuri de protecție împotriva discriminării introduse în textele um, de parteneriat. IOC a fost de asemenea de acord ca presa internațională, măsurile pentru protecția presei internaționale să se aplice și, uh, de asemenea, să fie publice contractele cu orașele gazdă. Acest lucru înseamnă că dacă o viitoare țară gazdă nu uh, respectă drepturile omului, atunci uh, contractul de găzduire a evenimentului poate fi pus în aplicare, inclusiv prin retragerea dreptului de găzduire a evenimentului. De asemenea, pedeapsa ar trebui să fie interzicerea de uh, participării la Jocurile Olimpice. Uh, președintele Bach a pus uh, lucrurile în mișcare, dar e timpul acum ca și Comitetul Olimpic European să îmbrățișeze Agenda 2020 înainte de Baku și federații precum FIFA să-și lanseze propriile reforme de mult întârziate. Eh, Olimpiada de la eh, Beijing a costat 42 de miliarde, iar cea de la Sochi a costat 52 de miliarde de dolari și mulți au spus că mai mult de atât nici nu se poate cheltui pe un eveniment sportiv. Dar la Qatar, construcția de două noi stadioane și uh, cifra estimată de 2 milioane de uh, lucrători uh, 2 milioane de lucrători uh, imigranți, uh, cifrele finale vor fi și mai mari. De asemenea, costurile umane pentru crearea unei infrastructuri atât de uh, mari sunt enorme. Sute de lucrători migranți au murit deja și sunt trimiși acasă în Nepal sau în alte locuri după ce au murit din surse neexplicate în industria construcțiilor din Qatar. Măsurile de siguranță acolo ar trebui să asigure securitatea lucrătorilor care uh, construiesc uh, infrastructura pentru evenimentele sportive. În ceea ce privește cafala, uh, sistemul um, care duce la munca uh, forțată există, chiar dacă el se numește altfel. În ceea ce privește vizele, uh, Qatar nu vrea să renunțe la măsurile exagerate pentru lucrătorii tailandezi, de exemplu. FIFA și Qatar mai au încă ocazia să facă ceea ce trebuie până la uh, ora evenimentului. Ar trebui să se uh, asigure uh, anularea uh, sistemelor de viză uh, nedrepte și să se investigheze imediat um, tiparul tragic de mare de decese neexplicate. De ce acum? Unii vor spune că federațiile sportive nu au nicio putere și nu pot să schimbe un mediu de abuzuri cronice asupra drepturilor omului. Nu e nimic nou și nu e nimic adevărat. De ani de zile, Comitetul uh, Olimpic Internațional a fost o forță a binelui Uh, din 64 uh, până în 84 uh, statele asiatice nu au putut să participe pentru că nu au respectat drepturile omului și a fost o mulțime întreagă de alte măsuri care au dus la îmbunătățirea situației acolo. În timp și cu foarte multă presiune externe, Comitetul Olimpic Internațional a adoptat reforme pentru a aborda probleme precum dopingul, degradarea mediului și corupția. Dacă um, deputații, guvernele și federațiile sportive nu fac uh, ceea ce trebuie pentru a opri aceste abuzuri, nu fac decât să transmită mesaje greșite um, opresorilor și uh, să nu fac decât să încurajeze să nu respecte legile pentru Comitetul Olimpic Internațional, cu susținerea esențială a uh, deputaților europeni, este o ocazie excelentă de a uh, susține drepturile omului, chiar și în cazul jurnaliștilor care au ajuns în închisoare, deși nu ar trebui să fie acolo. Astfel, nu i-ați ajutat doar pe uh, jurnaliști, cum sunt cei din Azerbaijan și pe activiștii de acolo, ci și pe uh, atleții dumneavoastră, pentru că nimeni nu vrea să meargă acasă cu o medalie obținută într-un loc uh, uh, cunoscut pentru uh, oprimare. Este timpul să punem punct standardelor duble și Um, să nu mai acordăm uh, evenimente sportive unor guverne uh, represive, să nu mai asociem uh, problemele de drepturile omului cu asemenea evenimente și să terminăm cu aceste situații o dată pentru totdeauna. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Florian Bauer jurnalist specializat în uh, sport și politică. Poate ne explică el mai exact ce înseamnă asta. Nu aveți uh, foarte mult uh, de vorbit pentru că vrem să-i ascultăm și pe deputați, dar aveți cuvântul. Nicio problemă. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vreau să vă surprind și să vă spun imediat că nu o să profit de cele 12 minute pe care le-am la dispoziție. Și asta pentru că mi-am pierdut notițele. Dar oricum uh, o să încerc să-mi reamintesc uh, ce vroiam să vă spun, ceea ce n-ar trebui să fie prea greu și chiar contez pe întrebările dumneavoastră de după aceea. Au fost uh, zile foarte haotice, uh, vedeți că este un subiect foarte la ordinea zilei și dacă ați ascultat știrile de curând, Chiar și eu, uh, împreună cu reprezentanții WDR și ARD, Știți de arestările din uh, Qatar de acum câteva săptămâni care au fost făcute publice de curând, așa că uh, sunt uh, mai mult decât dispus să răspund la eventuale noastre întrebări imediat ce voi termina de vorbit. În general, nu o să vă fac sugestii. Eu sunt jurnalist și nu asta e treaba mea să vin cu sugestii, însă am câteva observații cu privire la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Cred că există o tendință clară, o transformare a acestor um, evenimente sportive majore care merg mai nou către țări uh, cu tradiție autoritară. Asta a început cu Olimpiada de la Beijing și toate discuțiile care au avut loc de acolo. După aceea am văzut un, s-au dus uh, jocurile, uh, cum s-au dus la Sochi și chiar evenimente mai mici, cum ar fi Cupa Mondială de Hockey în Belarus acum câțiva ani sau uh, Cupa Națiunilor din Africa de anul acesta, care mai n-a fost deloc prezentată în media națion, uh, internațională și care a avut loc în Guinea Ecuatorială, una dintre țările cu cel mai clar uh, trecut de uh, stat autoritar din Africa. Apoi, evident, au fost jocurile de la Sochi și toate discuțiile de acolo cu exploatarea muncitorilor și problemele uh, legate de drepturile omului. Foarte multă lume a vorbit despre acest lucru, drumuri, um, grupuri um, de internaționale pentru drepturile omului au discutat foarte mult pe acest subiect. Și desigur, cel mai uh, de curând, în ultimii patru ani și jumătate, de când um, Cupa FIFA a fost uh, stabilită să aibă loc în Qatar în 2020 și acolo discuțiile s-au intensificat. Mass media internațională uh, trece și ea printr-o schimbare. Cred că mass media internațională nu s-a concentrat niciodată pe subiecte cum, precum politica și sportul. Sportul uh, timp de multă vreme a fost doar un subiect legat de divertisment și majoritatea jurnaliștilor au considerat că aspectele politice, sociale și economice ale sportului nu au un rol major nici pentru ei, pentru jurnaliști și nici pentru public. Cred că este o problemă majoră cu care ne confruntăm în general, deși schimbarea este uh, există ușor vis-a-vis -vis de aceste uh, subiecte pe care le discutăm astăzi, mai ales în presa uh, în limba engleză, marile uh, ziare, precum și BBC-ul și, haideți să mai spunem, și în Germania, unde sunt foarte multe uh, ziare de calitate și cele două uh, mari uh, canale de televiziune, precum și uh, Radioul Național, care a investit uh, bani, uh, timp și timp în aceste probleme Uh, de ce vorbesc despre uh, asta? Cred că una dintre problemele din ultimii ani este faptul că uh, presa nu a acordat prea multă atenție acestor subiecte sau nu le-a acordat atenția pe care ar fi meritat-o. Și acest lucru se reflectă și la nivelul organizațiilor internaționale care nu au luat subiectul în serios, să zicem, destul de multă vreme. Și atunci, schimbarea pe care am văzut-o de ce apare ea. Ehm, de ce organizațiile internaționale ehm, plasează evenimente sportive majore în ă, țări cu trecut autoritar ehm, îndoielnic? Eu aș spune că, în primul, lucru, în primul rând, sunt lucruri mai ușor de făcut acolo. Poți foarte ușor să stabilești uh, propriile norme, să-ți uh, impui uh, propriile reguli. Dacă ne uităm la FIFA 2018, de exemplu, în Rusia, sau vedem acolo că au fost puse în aplicare legi care pur și simplu încalcă standardele internaționale în ceea ce privește drepturile uh, de muncă sau a alte subiecte. Deci este mult mai ușor să gestioneze aceste evenimente și pentru că abordarea este mult mai uh, clar de sus în jos decât uh, în țările mai democratice. În al doilea rând, este și problema găsirii altor țări. Dacă ne uităm la viitoarea Olimpiadă, vedem că uh, comitetul se confruntă cu probleme serioase când vorbim despre Olimpiada de iarnă. Uh, e foarte greu să găsească țări care să își asume efortul și uh, resursele financiare pentru a organiza acest eveniment. Și, în al treilea rând, uh, transferând aceste evenimente către state mai autoritare, cred că pur și simplu e vorba de bani. Sunt mult mai mulți bani implicați, se pot câștiga mult mai mulți bani din aceste evenimente. Și dacă pui toate aceste lucruri cap la cap, atunci ajungi la o singură problemă, și anume răspunderea, responsabilitatea. Dacă analizăm diversele părți ale responsabilității, vedem uh, pe primul loc organizația internațională și antevorbitorii mei au vorbit deja despre asta. Eu personal am uh, transmis, am făcut transmisiuni de la toate evenimentele din 2008 încoace. Și cam de fiecare dată, la fiecare reportaj am adus în discuție acest subiect. Nu am înțeles niciodată de ce organizațiile internaționale nu sunt obligate să facă din drepturile omului o cerință preliminară pentru um, acordarea statutului de țară gazdă pentru un eveniment internațional. Și, practic, nimeni, nici pe scena politică, nu pune la îndoială uh, organizațiile internaționale ca atare. Evident, știm că există implicare uh, Uh, la nivel politic uh, și la nivelul organizațiilor uh, sportive, dar pur și simplu ca să vorbim foarte deschis, pentru mine este un lucru care efectiv nu există și asta este foarte îndoielnic. Când ne uităm la marile federații sportive și nu mă gândesc doar la FIFA, și la toate marile instituții sportive, niciuna dintre ele, din câte știu eu, dacă voi știți altfel, vă rog să mă corectați, nu au o um, cerință preliminară privind drepturile omului atunci când uh, stabilesc locația unui eveniment uh, sportiv internațional. Și dacă vedem, uh, dacă ne gândim la uh, ideile de reformare domnului președinte Bach, e bine, eu M-am uitat la ele și nu am găsit nicăieri cuvântul sau expresia drepturile omului. La punctul 27 însă se vorbește cel puțin despre bună guvernanță, dar cam asta este tot. Și atunci eu mă întreb dacă această trecere, dacă această transformare uh, chiar există. Dacă, într-adevăr, comunitatea sportivă internațională a înțeles și a acceptat faptul că drepturile omului joacă un rol. Și de ce? E bine, eu aș spune că joacă acest rol, fiindcă publicul, după cum am văzut în ultimii ani și evident de aici s-a și creat uh, elanul, E bine, publicul nu mai acceptă acest lucru. Ne uităm la Qatar și vă spun asta ca, uh, pentru că am fost de mai multe ori în Qatar, chiar și înainte de acordarea uh, statului de țară gazdă pentru Cupa Mondială. Și am uh, transmis foarte multe reportaje de acolo. Uh, nu doar despre ce fac rău, ci și despre ce fac bine. E bine, vă spun că această țară este de ani de zile în uh, centrul atenției publice. Și asta ne arată felul în care publicul și presa um, își concentrează atenția, atenția pe acest subiect. Și cred că organizațiile internaționale trebuie să înțeleagă mult mai bine acest lucru și când vorbim despre punctele de bună guvernanță sau de demnitate a omului sau drepturi pentru comunitatea LGBT și așa mai departe. Cred că ține și de răspunderea țărilor care găzduiesc aceste evenimente. Până acum aceste țări nu au fost supuse unor presiuni prea mari, cu excepția poate a Qatarului. În afară de uh, această situație, nu am văzut prea multe evenimente unde presiunea publicului să fi produs vreo schimbare. Aceste țări trebuie să înțeleagă că au și ele o răspundere. Este vorba despre răspunderea pentru libertatea presei, pentru drepturile omului și, desigur, pentru ca jurnaliștii să meargă acolo și să vadă care este situația. Și sigur, hai să fim clari. Dacă ai o mare conferință de presă în, la Doha, la, în Qatar și spuneți da, o să reformăm sistemul drepturilor muncitorului pentru cafala, atunci, sigur, oamenii o să urmărească, o să vadă ce s-a întâmplat. Și asta am făcut. Și un an mai târziu ne-am dus acolo, am solicitat interviuri. Vă prezint cazul meu pentru că au fost și o mulțime de alți uh, reporteri din presa britanică și presa germană și din alte locuri din lume care au făcut uh, acest lucru și poate au avut mai puține probleme decât noi, din fericire. Și am zis, hei, acum un an ne-ați promis ceva și acum am solicitat interviuri săptămâni la rând. Am solicitat drepturi de a filma săptămâni la rând. Nu s-a schimbat nimic. Nici un răspuns nu am primit. Și atunci, nu vă așteptați să venim la noi, în, să nu venim în țara dumneavoastră doar pentru că nu ne răspundeți, nu ne răspundeți la e mail și așa mai departe. Evident că venim. Uh, și noi avem o răspundere și așa ajungem la răspunderea presei. Și aici e o problemă enormă. Și presa are o responsabilitate. Știu, sigur, știu care sunt problemele de pe piața presei. Și eu vin de la un canal TV care mai are ceva bani de investit în genul acesta de subiecte. Dar multe alte um, uh, instituții de presă nu pot să mai investească. Însă, oricum, foarte mulți jurnaliști se văd jurnaliști ca fiind jurnaliști sportivi și mai degrabă fani sportivi decât uh, jurnaliști care pur și simplu activează în domeniul sportului. Însă datoria mea și a tuturor acestor jurnaliști este, bineînțeles, în primul rând să uh, prezinte, să urmărească evenimentele sportive, dar avem și răspunderea de a uh, Um, prezenta aceste subiecte și să solicităm țărilor să ne ofere ocazia de a face acest lucru. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Bauer, spune doamna președinte, și acum are cuvântul doamnei Fanny Misalidi, direct sector uh, af uh, afaceri publice Federației Internaționale FIFA. Mulțumesc. Chair of the Culture. Mulțumesc, doamnă președinte, la Comisia Cult și domnul președinte a sub uh, Comisiei pentru Drepturile Omului. Vă mulțumesc că mi-ați oferit prilejul de a participa la această discuție și de a vă oferi punctul nostru de vedere cu privire la acest capitol important, uh, sportul și drepturile omului, la modul în care sunt atribuite uh, la uh, organizările unor evenimente sportive majore. Și în acest context trebuie spus că pentru noi este foarte important să participăm la această dezbatere am mai participat la astfel de dezbateri, suntem implicați în uh, discuțiile cu autoritățile publice, cu instituțiile politice, cu ONG-uri, cu media, cu uh, societatea civilă. Avem nevoie de expertiză, avem nevoie de feedback în acest domeniu. Sunt uh, uh capitole care pot fi îmbunătățite și care trebuie uh, analizate mai bine în contextul organizării unor evenimente sportive, dar și a activităților conexe. Este important ca sportul în general să fie inclus în uh, dezbaterile politice. S-au ridicat foarte multe probleme de către antevorbitorii mei. Uh, voi uh, încerca să mă aplec asupra câtorva chestiuni amintite până acum, știu că timpul este limitat, voi încerca să fiu succintă. Poate că vom avea și ocazia să intrăm uh, în uh, detalii, în amănunte, cu privire la anumite capitole în uh, ședința care va urma. Pentru această etapă a discuției e important să oferim câteva informații de context um, cu privire la campionatul mondial de fotbal. Vreau să vă dau uh, acum câteva amănunte cu privire la atribuirea organizării campionatului uh, mondial. Uh, vrem să vă arătăm cum abordăm chestiunile ce țin de drepturile omului. Există inițiative în desfășurare în acest sens, bineînțeles în legătură și cu strategia de durabilitate de care suntem uh, destul de mândri în uh, procesul de organizare. Vă voi da și câteva informații cu privire la abordarea noastră actuală în, uh, în privința drepturilor omului, în ceea ce privește procesul de selecție sau de atribuire a organizării Cupei Mondiale. În ultimii doi sau trei ani, FIFA a trecut printr-o fază de modificări, de schimbări profunde. Am uh, inițiat o serie de reforme la nivel de guvernanță. Ați menționat uh, nevoia de a îmbunătăți guvernanța, ceea ce este foarte adevărat și tocmai acesta a fost obiectivul nostru și uh, scopul nostru final pe care am încercat să-l atingem odată cu modificările pe care le-am pus în aplicare în diferite domenii. De exemplu, în ceea ce privește cadrul uh, de reglementare, uh, schimbarea ale statutului, am încercat să îmbunătățim aspecte ce țin de conformitate și, uh, bineînțeles, reguli regulile care țin de acest proces. Obiect, obiectivul general a fost să îmbunătățim transparența, uh, trasabilitatea și uh, responsabilitățile, respectiv uh, responsabilitățile în domeniul contabil. Apoi ne-am concentrat în continuare asupra transparenței în procesul de selecție. Am învățat din, de la edițiile trecute că Um, este important uh, să fie luate în calcul criteriile care au fost îndeplinite în procesele de selecție din trecut. Um, printre schimbările importante din uh, procesul de selecție sau de atribuire um, s-au referit la forul decizional. Aici transferul a fost făcut către forul uh, central și a existat uh, un uh, vot deschis, iar decizia finală cu privire la atribuirea organizării Cupei Mondiale este, conform articolului 80 din statut, un proces public. Deci, întreaga procedură a atribuirii organizării Cupei Mondiale trebuie să fie spusă acestui articol. În ceea ce privește drepturile omului, capitolul de care ne ocupăm astăzi. Abordarea uh, noastră nu este nu, este, nu presupune examinarea situației punctuale din anumite țări. Deci nu vrem să uh, analizăm uh, performanțele anumitor țări în uh, domeniul uh, drepturilor omului. Nu vrem să luăm în considerare aceste aspecte în procesul de selecție, pentru că ar contraveni, ar încărca principiile care guvernează sportul. Deci abordarea noastră trebuie să fie echilibrată, trebuie să fie în conformitate cu capacitățile și posibilitățile uh, organizării unor evenimente sportive. Vorbim despre state suverane care uh, cad sub incidența dreptului internațional și trebuie să fim realiști în ceea ce privește limitele activității noastre care sunt posibilitățile care ne stau la dispoziție în uh, momentul în care se pune problema să veghem asupra respectării drepturilor omului în țările care organizează Cupa Mondială. Există uh, concepte ancorate în documentele actuale. Într-adevăr, nu avem o abordare punctuală uh, în acest sens, nu există evaluări de impact cu privire la drepturile omului, dar acesta este direcția în care vrem să ne îndreptăm pe viitor. Acestea fiind spuse, chiar pentru uh, documentele uh, de candidatură, au existat capitole care conțineau cerințe sau criterii de îndeplinit în domeniul drepturilor omului. Existau prevederi foarte clare cu privire la non-discriminare și la evitarea Uh, unor ac- acțiuni rasiste. Deci existau în cadrul uh, de reglementare FIFA și există capitole care se referă exact la uh, respectul demnității umane, la dimensiunea socială, la responsabilitate, la comportamentul social, numai pentru a menționa câteva capitole care uh, apar, care sunt menționate în cadrul general de reglementare a FIFA. Este important să menționăm uh, și uh, gestiunea durabilă a acestor evenimente. Um, la fiecare cupă mondială noi uh, încercăm să respectăm standardele naționale în ceea ce privește gestiunea durabilă și responsabilitatea socială, problemele care apar sunt făcute cunoscut deschise publicului. Am publicat rapoarte cu privire la gestiunea durabilă, la managementul, de exemplu, în cazul Cupei Mondiale din Brazilia. Sunt rapoarte care oferă o vedere de ansamblu interesantă, informații interesante cu privire la uh, anumitele proceduri, anumitele abordări uh, în uh, chestiuni sensibile. După cum am spus mai devreme, pe viitor încercăm um, să examinăm uh, cerințele, am încercat să examinăm uh, cerințele pentru campionatul din 2022, iar în procesul de atribuire am luat în considerare aceste cerințe din 2015 iar um, prevederile aferente au fost luate în considerare deja în procesul de selecție. Deja în 2011 președintele FIFA a anunțat acest lucru și secretarul general că cele două domenii uh, amintite vor fi priorități pe viitor în procesul de atribuire. Și eu cred că acest angajament se regăsește în activitatea noastră actuală. Încercăm să propunem o abordare corectă, echitabilă, echilibrată, care ia în calcul liniile directoare, recomandările pe care le-am uh, primit de la actori uh, specializați, actori internaționali și, desigur, uh, ONG-urile uh, relevante, societatea civilă, dar și autoritățile de stat ne-au oferit recomandări în acest sens. Este un subiect foarte complex. Um, uh, există recomandări cu privire la inițiativele care pot fi luate de către uh, autoritățile sportive, dar momentul în care Eh, vom, eh, în care se anunță eh, candidatura sau procesul de selecție, inițierea lui, trebuie menționate toate aceste lucruri și în acest sens noi încercăm să ne aplicăm asupra drepturilor omului și a managementului de risc. Mulțumesc. Voi da la palabra a... Voi da acum cuvântul domnului Mark Teis. Sper că am pronunțat uh, corect numele. Mark Tyson este membru al Comitetului Olimpic European. Vă mulțumesc că sunteți aici. Remercie la présidente la sous-commission Doresc să mulțumesc doamnei președinte a Comisiei Cultură și anume președintele Comisiei Cultură uh, și doresc să vă salut pe dumneavoastră, stimați europarlamentari. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație pe care mi-ați făcut-o, nu doar să particip în mod pasiv la acest eveniment important, nu doar pe plan sportiv, ci și, desigur, pe plan politic. Iată, noi suntem reprezentați aici la nivel de vicepreședinte Ianes Cociceanici, de domnul secretar general și membru al Comitetului Olimpic European, domnul Michel Casper, care și dânsul ar putea să vă răspundă la eventualele întrebări. Suntem aici ca să lucrăm împreună și în ceea ce mă privește, sunt extrem de onorat de posibilitatea de a vă vorbi în această dimineață. Aș vrea să încep de la o serie de principii pentru a vă arăta mai apoi, atașind lumina intervențiilor anterioare pentru a arăta o serie de elemente generale, dar deosebit de importante. Sunt lucruri care trebuie să fie subliniate Știm că în trecut uh, politicul nu s-a implicat foarte mult în sport, însă în ultimul timp, iată, lucrurile tind să se schimbe. Știți ce a spus președintele Comitetului Olimpic Internațional? A spus, sportul este prea important în societatea actuală pentru a fi ignorat. Dar nu doar domnul Thomas Pac a spus acest lucru, ci Jacques, și și Jacques Rogge, când se organizau Jocurile Olimpice la Beijing, a spus că Organizația noastră nu presupune izolare, nu. În permanent contact suntem cu societățile din statele membre. Domnul Kofi Annan, la rândul său, vorbea de viitorul sportului și spunea, idealurile olimpice sunt idealurile Națiunilor Unite. Toleranță, egalitate, fair play și mai ales pace. Jocurile Olimpice și Națiunile Unite împreună sunt echipa câștigătoare, dar e greu să pui la oaltă o astfel de echipă. Am văzut cu toții acest lucru, mai ales în contextul actual. Vedeți, iată această dublă abordare și interdependența între politică și sport. Prima concluzie ce se desprinde de aici este aceea că organizațiile sportive deja de câțiva ani înțeleg perfect că e nevoie să ia în calcul impactul social enorm pe care îl are sportul și în același timp plus valoarea pe care sportul o poate aduce societății noastre. ți a vorbit de drepturile omului, s-a vorbit de discriminare, dar Iată, un element esențial în acest context este potențialul de integrare socială. Vedem acest lucru la noi, în, în statele noastre, în Europa, în multe țări, și cu implicații lingvistice, pe plan rasial de asemenea, și cultural sportul este un vector de integrare socială deosebit de important și prin acesta ajunge să aibă un impact deosebit și atunci când e vorba de lucruri cum ar fi discriminare sau apărarea drepturilor omului. Mai sunt sigur și alte lucruri, dar uh, nu le discutăm astăzi. Uh, sănătate politică, învățământ. Pentru noi, aș putea spune însă că drepturile omului sunt un vector important care merg sigur dincolo de simpla organizare a competițiilor sportive. Noi suntem invitați aici ca o instituție, Comitetul Olimpic European, invitați la o discuție, suntem dispuși să participăm la această discuție. Și acesta, în opinia mea, este un principiu general, o abordare pozitivă pe care o avem în relație cu aceste chestiuni, însă în același timp este, după cum spuneam, o îmbinare a celor două domenii, sportul și politica. Însă, sigur, în același timp, nu ni se poate cere ca noi să acționăm cum acționează instituțiile politice. Nu trebuie să uităm că în sport abordarea de dorit este neutră, dar când spun neutru, uh, nu vreau să sugerez că aș vorbi de o abordare sau de o poziție apolitică din partea noastră. Apoi, principii de ordin general Bine, asta le-am văzut. E bine să spui că ești deschis la anumite chestiuni, dar trebuie să vedem exact unde suntem și încotro ne îndreptăm. Unde putem mai precis interveni noi concret? Thomas Parr spunea vorbea despre articolul 6 din agenda 2000, eh, a Cartei Olimpice și din agenda 2020. Articolul 6 vorbește de caietul de sarcini dat eh, orașelor care găzduiesc competiții sportive de anvergură. Există acolo o serie de dispoziții conform cărora orașele cărora, cărora le este acordată organizarea Jocurilor Olimpice Eh, trebuie să nu se dedea la practici, practici discriminatorii și să respecte drepturile omului. Sunt de acord cu ce spunea și doamna Wooden. Vorbea de discriminare împotriva femeilor în țări cum ar fi Arabia Saudită sau Iran. Sigur, trebuie să fim conștienți de acest lucru, dar în același timp trebuie să înțelegeți că noi avem posibilități limitate de a interveni la acest nivel. Însă încercări și anumite uh, uverturi au fost făcute în trecut. Uh, președintele nostru a discutat multă vreme cu președintele Comitetului Olimpic din Arabia Saudită și a reușit să obțină participarea unei echipe feminine la Jocurile Olimpice de la Londra. A fost doar o mică victorie, însă iată ceva s-a făcut. Apoi, lipsa de discriminare. Cred că un mod de a interveni activ este prin caietul de sarcini să impui obligații orașelor gazdă. Am făcut un prim pas în acest sens, dar sunt și alte lucruri pe care să le facem pe viitor. Discutăm de drepturile muncitorilor. Cu toții știm foarte bine că există reguli elementare de respectat în materie de salarizare, de condiții de muncă. Noi în Europa avem un drept al muncii care e o chestiune de ordin public. În alte state, majoritatea statelor din lume nu există astfel de legislație internă. Noi facem ce putem, sigur. Citit că a fost o audiere similară la Strasburg. Organizația Internațională a Muncii era invitată și dacă acolo, Organizația Mondială, cu puterea pe care, cu posibilitățile pe care ne spune că nici ei nu pot să intervină în materie de legislație internă a muncii în anumite stări, nu putem noi, organizațiile sportive, să cerem lucruri similare. Dar, sigur, astfel de elemente se pot include într-un caiet de sarcini. Trebuie în același timp să vedem cât de spinos uh, va fi gestionarea unor aspecte de acest gen, în termeni concreți. Când e vorba de orașele candidate, noi formulăm o serie de recomandări. Există și recomandarea 14 care se referă la un principiu fundamental al olimpismului, în relație directă cu discriminarea în materie de, ordin, de orientare sexuală. Asta este un exemplu. Un exemplu important, în opinia mea. Am avut, într-adevăr, o relație bună de cooperare cu omologul meu saudit, Însă, în același timp, ei înțeleg că există anumite norme sociale în țara respectivă și nu e foarte ușor să faci progrese. Pentru că nu mai îmi rămâne mult timp la dispoziție, trebuie să vă spun doar că, în opinia mea, sportul trebuie să fie văzut ca un vector al valorilor sociale contemporane participă la procesul educațional, la informarea tinerilor în ansamblu, lucru important și sunt convins că sportul va deveni unul dintre ingredientele și unul dintre componentele principale activității multor organizații internaționale în încercarea de a aduce schimbări sociale, de a insufla o anumită dinamică societăților noastre pentru a putea să ne atingem obiectivele, respectarea drepturilor omului și non-discriminarea. Iată, deci, cuvintul, cuvintele cheie pentru această dezbatere, cel puțin din perspectiva mea. Președinta, vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Sarah Widmeyer, coordonator științific la IFA, Institutul pentru Relații Externe. Stimată doamnă Valențianu, stimate domnule Costa, domnilor și domnilor, sportul vorbește toate limbile. Sportul pune oamenii în mișcare, îi aduce împreună și entuziasmează dincolo de granițele sociale de limbă și culturale. În uh, lumea de astăzi, care este fragmentată și depinde uh, Uh, de relații reciproce, sportul poate fi o forță socială, culturală și politică și poate fi un instrument important în uh, politica culturală externă, în dialogul civilizațiilor, în uh, diplomația culturală și în cultura evoluției și a procesului de pacificare. Vreau în acest context să vă atrag atenția asupra activității inițiativei More Europe, care uh, a avut și o audiere comună împreună cu misiile CULT și uh, AFET. IFA, Institutul pentru uh, um, Relații Internaționale, germani, face parte din rețeaua More Europe și este un mediator cultural al Germaniei, care se ocupă de schimbul cultural, schimbul artistic, de combaterea conflictelor și uh, care uh, se ocupă și de dialogul uh, politic. Um, vreau uh, mai întâi să vă vorbesc despre potențialul sportului și despre provocările uh, pe care le aduce sportul cu sine în contextul evenimentelor majore sportive. Uh, Monica Șteab, care este fosta antrenoare a echipei naționale de fotbal feminin, um, um, se ocupă de diferite proiecte în favoarea fetelor tinere printre care în Pakistan, în Eritrea și în Bahrain. Și uh, pentru astfel de proiecte nu e uh, nevoie de nimic altceva decât de o minge și un teren. Cu astfel de, de mijloace reduse poți obține un efect uh, considerabil. Astfel se promovează responsabilizare, stima de sine, respectul și spiritul în echipă. Proiectele legate de fotbalul feminin uh, pot îmbunătăți imaginea femeilor și le pot oferi posibilitatea de a obține libertăți care erau de neconceput uh, în trecut. Și astfel se și întărește poziția, rolul femeilor în societate. Nu numai în domeniul promovării femeilor, ci și în domeniul sportului pentru uh, persoanele cu uh, handicap sau în domeniul de respectării drepturilor omului. Proiectele de sport pot uh, oferi elemente de integrare și de înțelegere reciprocă. Proiectele de sport pot contribui la îmbunătățirea valorilor, a atitudinilor și mentalităților care deservesc drepturile omului. Mai ales sportul poate duce în, atunci când este promovat în rândul populației la o înțelegere comună și poate um, combate bariere. De exemplu, există proiecte de fotbal sau capoeira în uh, taberele de refugiați din Liban și aici copiii și tinerii sunt uh, uniți prin uh, sport, se oferă un for de dialog și de discuții, tocmai în care copiii pot vorbi despre experiența unor uh, evenimente violente. Potențialul sportul, sportului uh, devine evident și în uh, combaterea conflictelor, dar este folosit și în politica externă. Uh, asta este sportul, uh, asta este puterea sportului, universitatea regulilor uh, său, sale, uh, dar uh, și evenimentul colectiv. Uh, toate acestea contribuie la. Ereignissen genutzt. Diese können Schaufenster eines Landes sein, die Sichtbarkeit in der Welt. Äh, sunt valori promovate prin sport. Toleranța, înțelegerea între popoare, întâlnirea diferitelor culturi, religii și sistemelor politice. În politica externă, sportul devine uh, o scenă a uh, unor evenimente uh, sportive și este folosit ca atare. Uh, practic, uh, sportul devine o vitrină a țării respective, îi poate îmbunătăți uh, imaginea, de, uh, imaginea exterioară. Uh, campionatul mondial din 2006 a îmbunătățit imaginea Germaniei, dar uh, uh, campionatul mondial din Brazilia a ajuns în atenția publică prin tulburările sociale, pentru că mii de protestatari s-au opus costurilor sociale enorme ale evenimentului major și, practic, ignorarea problemelor sociale a fost criticată pentru că uh, lumea a aflat de toate aceste nemulțumiri, presiunea asupra guvernelor uh, a crescut, a guvernului în Brazilia. Astfel de evenimente sportive majore devin scene, după cum spuneam, pe care se desfășoară diferite spectacole. Și uh, există și astfel de modalități. De exemplu, la Sochi, Evenimentele, evenimentul sportiv Olimpiada de iarnă a, fost folosită pentru a transmite în exterior uh, un, uh, o poziție de putere. Um, uh, Eh, apar eh, inegalități eh, sociale în marja unor astfel de evenimente. Evenimentele internaționale au loc sau sunt organizate din ce în ce mai des de țări în care apar probleme sociale, economice și politice, în care sunt instabilități în aceste domenii. Guvernele și mass media contribuie la aceste dezvăluiri. Uh, țările țările care au voie să organizeze astfel de evenimente primesc practic concesii. De exemplu, uh, se liberalizează piețele pe timpul organizării acestor evenimente majore. Oare uh, nu există și alte concesii, alte elemente care pot fi legate de cele amintite? Oare agenda 2020 a IOC este destul de cuprinză, cuprinzătoare? În principiu, uh, organizațiile sportive, guvernele naționale, dar și Uniunea Europeană sunt răspunzătoare de buna guvernanță și de respectarea drepturilor omului în sportul global. Trebuie să se respecte obiectivele United Nations, obiectiv, uh, obiectivele ONU de dezvoltare și așa mai departe. Uh, Uniunea Europeană este o instituție care se bazează pe reguli și valori care uh, îi ghidează și acțiunile în politica externă. Nu este uh, uh, posibilă organizarea acestor evenimente sportive fără respectarea drepturilor omului și fără o abordare etică. Pentru că atenția uh, publică este mult mai mare datorită media uh, presiunea a devenit mai mare decât oricând. Deci astfel, condițiile de trai ale populației uh, se pot uh, îmbunătăți. Uh, acum nu este foarte clar dacă, ciuda scandalelor din marja campionatului modal din Brazilia, condițiile de trai ale, ale populației s-au îmbunătățit. Însă, s-a constatat în general că evenimentele sportive majore uh, au, un, uh, au o influență, însă restrict, uh, restrictivă. Um, o influență temporară asupra evoluției unei uh, țări. În Africa de Sud, de exemplu, campionatul mondial din 2010 nu a avut niciun fel de efect economic, ci a avut doar un efect de imagine în opinia publică. În India, jocurile Commonwealth din 2010 nu au avut niciun fel de influență nici economică, nici uh, una de imagine. De aceea, uh, atribuirea jocurilor europene uh, Azerbaijanului, precum și candidații rămași în cursă, China și Kazahstan, pentru Olimpiada de iarnă din 2022, intră în aceeași gamă de subiecte și uh, fac necesare uh, soluții. Vreau să vă spun la sfârșit că amploarea sportului a devenit uh, foarte mare uh, nu numai în politica externă, și uh, că de aceea sportul poate fi folosit de către guverne pentru crearea unui brand național. Și de asemenea este folosit și ca instrument în politica culturală externă. În ciuda potențialului imens, sportul nu, sportului nu îi se atribuie atenție în politica culturală externă și uh, de aceea este subreprezentat în uh, media. Sportul și potențialul ar trebui să fie uh, implicat și în politica culturală externă a Europei pentru că creează punți între țări, formează comunități globale și promovează încredere și cooperare. Vreau să închei prin citatul lui Orhan Pamuk, Soccer is faster than words, fotbalul este mai rapid decât cuvintele, mulțumesc. Bueno, ahora, muy bueno. Ahora voy a dar la palabra a nuestro colega. acum cuvântul colegului nostru, domnul Marc Tarabella, președintele grupului pentru sport și apoi celorlalți colegi. Dezbaterea acum este deschisă. Am luat notă de cei care doresc să intervină. Domnule Tarabella, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc în calitate de copreședinte al intergrupului pentru sport. Colegul meu acolo este domnul Fisas. Grupul nostru operează de la finele anului trecut în Parlamentul European și doresc să mulțumesc comisiilor parlamentare, cultură și drepturile omului care organizează această conferință privind drepturile omului în sport. În opinia noastră este foarte important că Parlamentul European este tot mai implicat în aceste chestiuni ce țin de sport. Asta mai ales în contextul în care, pentru prima dată, și Comisia are un comisar pe, pentru sport, are un astfel de portofoliu. Noi am creat un intergrup pentru sport chiar la începutul legislaturii noastre. 100 de milioane de europeni practică sportul în mod regulat și este important, prin urmare, ca această activitate să fie în dezbaterea europeană. Intergrupul nostru respectă întreaga paletă ideologică a Parlamentului, 70 de membri avem, o treime sunt femei, nu e mult, dar nu e nici rău. Tot eh, în grupul nostru avem persoane avizate, sportivi, sportivi de performanță, domnul Zagorakis, știți, a fost eh, capitanul echipei eh, Greciei la fotbal, campion, campion Europa în 2004 și Bogdan Venta, campion de handbal de la finele anilor 80-90, care împreună cu doamna Gerling, cu doamna Ozie, și sunt biroul intergrupului. Ce vrem să facem? Să discutăm chestiuni de sport și sănătate. Practicarea activităților fizice îți permite să previi anumite boli și asigură o stare de bunăstare generală. De asemenea, pe plan social, sportul este un vector educațional important care permite depășirea inegalităților sociale. Sportul ca afacere este o realitate, sportul este o resursă financiară importantă, 146,5 miliarde de dolari, pariurile trucate și alte activități de acest gen sunt de asemenea la ordinea zilei. Iată, deci avem plusuri, dar și minusuri și nu vrem să ascundem nicio fațetă a sportului. Ideea e să fim un fel de detonator legislativ cu implicarea tuturor factorilor interesați, sportive, asociații, mass media, public general și așa mai departe. Primul nostru eveniment va fi pe 13 iunie în prezența domnului comisar Navrancici, care ne va prezenta obiectivele dânsului pentru următorii 5 ani. Un alt eveniment o să aibă loc în septembrie și se referă la criteriile de atribuire a organizării marilor evenimente sportive. Vă mulțumesc încă o dată că dați sportului locul pe care îl merită în dezbaterea europeană, competiția audierea de astăzi o să aibă un ecou în septembrie, sunt chestiuni care ne vizează pe toți, s-a vorbit de Qatar și de organizarea jocurilor de acolo, 4.000 de morți deja, nepalezi și indieni, au murit muncitorii pe șantier, 4.000 de morți. Și apoi Cupa de Fotbal 2022. activitatea noastră de astăzi va avea, după cum spuneam, un ecou și intergrupul nostru se va ocupa de o paletă întreagă de chestiuni. Sportul este o realitate care vizează 190 de milioane de europeni în fiecare zi. Anterior n-am discutat foarte mult aceste chestiuni, acum iată o facem și pentru acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Tarabela! Da acum cuvântul reprezentatului Comisie Cultură și Educație. Dânsul este și membru al biroului grupului sport din acest parlament al nostru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, că a fost sportiv. Am avut ocazia să particip la astfel de competiții internaționale și la evenimente organizate de Comitetul Olimpic Internațional, Cupa Mondială de asemenea și mai departe. Mulțumesc uh, vorbitorilor pentru informațiile oferite care vin, iată, să confirme situația actuală din sport. Nu mă opun, nu, nu sunt în dezacord cu dumneavoastră, însă am câteva întrebări. În primul rând, să luăm în calcul factorul economic și componenta dezvoltare Știți că sportul reprezintă cam 3,7% din, eh, cu, cu 3,7% la PIB-ul european. Este o chestiune de asemenea cu implicații pentru drepturile omului, egalitatea între genul, discriminare sexuală. Și am avut eh, experiență directă cu cei care au încetat să fie sportivi și au devenit antrenori. Ce se întâmplă cu ei? Care este situația lor? Și o întrebare generală pentru toți oaspeții noștri. Noi știm că națiunile găzduiesc evenimente sportive și competiții sportive, dar știm că FIFA, UEFA, Comitetul Olimpic Internațional, sigur își joacă rolul lor, dar importante sunt organizațiile naționale. Organizațiile internaționale au reguli proprii și ei pot impune respectarea anumitor principii de către guvernele naționale. Deci, organizațiile, federațiile naționale trebuie să respecte normele organizației sportive internaționale și uneori aceste reguli vin în contradicție cu dreptul intern din statul respectiv care sunt implicațiile atunci când organizezi o competiție majoră, de exemplu, Jocuri Olimpice sau Cupa Mondială la fotbal. Și ce condiții trebuie să fie îndeplinite de un stat candidat, în acest caz, mai ales dacă ne gândim la drepturile omului. Eu am fost surprins, surprins cumva de ce spunea reprezentanta FIFA, dacă am înțeles eu bine interpretarea, uh, spune că indicele de dezvoltare este principalul indicator utilizat în prezent. Dincolo de asta, doresc să-i mulțumesc domnului Wittmeier pentru informațiile oferite și, domnule Bauer, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că ați subliniat rolul muncitorilor din Qatar. Ați arătat că ne îngrijorează acest subiect și ne bucurăm că ne-ați prezentat astfel, astfel de proiecte astăzi. Dankeschön. Eh, Senior Panzeri. Domnul Panzeri, sunteți următorul. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În ceea ce mă privește, întrebare de ce se pune problema drepturilor omului în sport. Există trei motive clare, în opinia mea. În primul rând, politicul a decis să se implice. Apoi, independența organizațiilor sportive s-a transformat într-un fel de autoapărare. Nu mai vor să fie controlați de nimeni și de nimic, nu vor să accepte răspunderea pentru dezastre de ordine economic, pentru corupția provocată. Și dreptul internațional uneori e periclitat în acest context. Am văzut ce cazuri de mușamalizare apar în prezent. Autoritățile spun nu e nicio problemă, uite, dacă și faci pun cenușă în cap, iertăm. Apoi, a doua chestiune, banii sunt prea importanți. Și nu e vorba aici doar de rolul pozitiv pe care îl poate juca sportul. Însă, ideea fundamentală din spatele mișcării olimpice, Apoi, punctul 3, nu știu dacă suntem cu toții de acord sau nu, dar în opinia mea, publicul uneori e divizat, e gata să facă o mică concesie, o excepție pentru un eveniment sportiv. Sunt, publicul e mult mai strict când e vorba de alte lucruri decât când e vorba de sport. Cum ar trebui să reacționăm la acest lucru? Tocmai din cauza impactului major al sportului, trebuie să ne dăm seama că în legislație trebuie să nu punem problema cum ne putem asigura că această mișcare sportivă este întărită cu criterii ce țin de drepturile omului. A doua ipoteză de lucru ar fi acordarea unei importanțe suplimentare a educației și a formării etice ar eventual să avem o campanie de conștientizare în rândul cetățenilor care să prezinte valorile sportului și drepturile omului în acest context. Vorbea și doamna Widmeier de sport și politică externă. Mi-aduc aminte că a fost o întâlnire între Nixon și Mao în 72. Erau campionatele mondiale de ping-pong. Cei doi s-au întâlnit și au subliniat importanța întării relațiilor între aceste state. Mulțumim, domnule Panzeri. Domnul Zagorakis este următorul, care și dânsul este un sportiv cu adevărat drept de acest nume. Să se ευχαριστώ boli, chiria Πρόεδρε. Mulțumesc frumos. Noi suntem o echipă uh, prezidată de domnul Tarabela și domnul Fisas. Prin urmare, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru toate intervențiile, pentru informațiile pe care ni le-ați împărtășit, am ascultat uh, vorbind lucruri, nu spune bizare, ci lucruri la care nu ne așteptam. Nu ne așteptam să fie atins o dimensiune atât de amplă precum cea pe care ne-ați descris-o. Reprezentanta FIFA ne-a vorbit despre surprize plăcute și așteptam într-adevăr uh, luarea de poziție FIFA, o așteptam cu interes. Eu, care mă ocup de sport deja de ceva ani buni, v-aș spune că, pentru mine, contează viețile oamenilor, în primul rând. Și cred că acesta ar fi lucrul care trebuie să ne preocupe, pierderea eh, vieții umane. Grazie. Eh, la Mulțumesc frumos. Doamna Lochbiller. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Am trei aspecte de menționat. Odată procesul de atribuire, apoi câteva lucruri despre Qatar și uh, la final câteva lucruri despre activitatea noastră în Parlament. Eu cred că este foarte important ca în procesul de selecție federațiile mari să Uh, ceară uh, bunătățirea situației drepturilor omului. Dar, mă rog, um, aici uh, Comitetul German Olimpic s-a aplicat asupra acestei probleme în relația cu FIFA. Deci există evaluări foarte clare din perspectivă economică și tehnică, care este situația feroviară, care sunt condițiile de siguranță în, pe șantierele de lucru ale stadionelor. Um, este nevoie de indicatori uh, foarte clari uh, care trebuie luați în calcul uh, la respectarea drepturilor omului. Poate fi luat indexul Press Freedom sau Democracy, indexul Democracy sau alți indicatori de la Human Rights Watch sau Amnesty, de la sindicate. Deci sunt instrumente care pot ajuta la evaluarea situației din țările care candidează. Și se poate ajunge la o notă finală care ar trebui să fie luată în calcul în procesul de atribuire. De aceea întrebarea mea este oare procedați astfel, ă, domnul Misailidi? Întrebarea ă, ă, se referă chiar la FIFA. În momentul în care te uiți la o candidatură, trebuie să vezi care este situația în domeniul drepturilor omului, pentru că este cea mai practică abordare. În al doilea rând, uh, Uh, ați fi de acord cu o evaluare de impact care uh, să evalueze și efectele organizării unui uh, eveniment sportiv major. De exemplu, care sunt efectele asupra drepturilor lucrătorilor în Qatar sau ce s-a vorbit în aprilie legătură cu restricțiile impuse jurnaliștilor în Azerbaijan în timpul organizării evenimentului. Deci astfel de întrebări trebuie incluse în procesul de selecție. Și în al treilea rând, vreau să merg ceva mai departe, dar ați vorbit deja despre acest lucru, doamna Wittmeier, în ceea ce privește campionatul mondial din Brazilia, federațiile se gândesc să-și revizuiască modelele de lucru în cazul unor evenimente majore astfel încât ele să fie și în beneficiu uh, populației locale. Și asta în primul rând, nu numai uh, companiilor mari uh, precum Adidas sau Nestle, care au câștigat cel mai mult de pe urma campionatului din Brazilia. Aș fi curioasă să aflu cum vedeți situația. Apoi, uh, legat de Qatar, Parlamentul nostru a trimis o delegație în țara respectivă pentru a se familiariza cu situația la fața locului. Și asta este o întrebare tot uh, către doamna de la FIFA. Reprezentantul FIFA care a venit aici la noi, uh, uh, domnul Zwanziger, trimisul domnului Blatter, a spus în legătură cu Qatar că termenul limită este foarte aproape și că FIFA trebuie să facă tot ce este în putință pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Există și raportul uh, pe care l-am uh, primit, care ne-a fost înaintat, uh, un raport al ministerului Muncii și ministerului pentru Chestiuni Sociale din Qatar, ni s-a vorbit despre modificări ale codului muncii, dar de fapt nu s-a pus prea mult în aplicare și cred că aici este treaba FIFA să insiste asupra îndeplinirii acestor promisiuni. Pentru că uh, nu s-a schimbat mare lucru. Uh, dacă nu uh, vegheați asupra acestor promisiuni, nu se va schimba mare lucru în codul muncii. Și uh, există și um, uh, acuzații de corupție în ceea ce privește atribuirea Cupei Mondiale din Rusia. Și aici este nevoie de o examinare. Iar cât despre noi, cei de la Parlament, am înțeles că avem din ce în ce mai puțin timp la dispoziție, mai ales în ceea ce privește evenimentul din Baku, jocurile organizate la Baku. Și acolo uh, sunt subiecte pe care trebuie să le abordăm. Și sper că puteți transmite acest semnal către uh, conducerea Parlamentului. Deci ar fi bine ca la plenara din mai să uh, luăm poziție față de situația din Azerbaijan. Și către ambii președinți, eu nu cred că a existat vreo rezoluție a Parlamentului, dar mă puteți corecta, vreo rezoluție cu privire la legătura dintre sport și drepturile omului. Poate că putem uh, face ceva asemănător cu uh, Națiunile Unite, care au avut uh, o uh, rezoluție în 2013 cu privire la um, excluderea femeilor eu nu mă pricep la sport, trebuie să spun, dar acum uh, uh, um, avem în spate foarte mulți sportivi și poate că le putem spune acest lucru. Um, deci poate că în, în grupul uh, lor se poate susține o perspectivă puternică uh, asupra drepturilor omului. Biler. E... Eh. Mulțumesc, doamnă Lachmiller. Are cuvântul următorul vorbitor. Mulțumesc frumos, voi vorbi uh, olandeză, spune vorbitorul. Aș dori încă o dată să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de astăzi pentru contribuțiile lor și pentru această discuție foarte interesantă. În general, pot să fiu de acord uh, și să subscriu la ceea ce au spus deja antevorbitorii mei. Uh, am făcut o listă a evenimentelor sportive unde au apărut probleme de încălcare a drepturilor omului. De exemplu, Cupa Mondială la fotbal și Jocurile Olimpice, ca să spun doar două dintre ele, dar și Cupa Africii din 2012 din Guinea, uh, Cupa uh, de hockey pe gheață din Belarus, apoi Formula 1 Uh, campionatul de Formula 1 de asemenea. Și eu am fost ziarist și ca ziarist profesor profesionist la o stație TV uh, până acum 10 ani, știu că ocazional presa prezintă uh, situații de încălcare a drepturilor omului înainte de evenimentele sportive majore, dar, bineînțeles, odată ce evenimentul a început, uh, lucrurile merg ca de obicei, pâine și circ, asta e viața, totul se concentrează pe jocuri se vede foarte clar Uh, Cupa Mondială la, la Cupa Mondială la fotbal de anul trecut, de exemplu. Uh, a fost uh, așa un elan de mândrie națională și principala preocupare a presei este ca echipa sa să se scurce cât se poate de bine. Este vorba despre realizări sportive naționale și nimeni nu vrea să strice petrecerea, să presa nu vrea să arate ce se întâmplă în afara stadionului sau ce s-a întâmplat acolo sau ce se va întâmpla în spatele um, scenei. Este o decizie conștientă și una foarte importantă, pentru că mass media joacă un rol esențial ca intermediar, dar și noi, ca reprezentanți politici. Și noi avem un rol iar noi, ca politicieni, încercăm să luăm măsuri. Există inițiative, oamenii se organizează. Doamna Cech este aici, a organizat evenimente în Parlamentul nostru, are chiar și săptămâna viitoare o conferință în uh, avantpremiera Jocurilor Europene de la Baku. Uh, Comitetul Olimpic Internațional a adoptat clauze privind drepturile omului în contractul uh, pe care fiecare oraș gazdă îl semnează. Trebuie să subliniem acest lucru. Într-o lume ideală și FIFA trebuie să adopte aceeași politică și de asemenea instituțiile pentru jocuri uh, europene și olimpice. Dați-mi voie să vorbesc franc. Am fost surprins și, sincer, destul de dezamăgit uh, de discursul reprezentantei FIFA. Am notat aici mai multe lucruri, de mai multe uh, citate din intervenția ei, și anume că nu avem, de exemplu, nu avem o abordare reală privind drepturile omului. Asta am auzit și am fost efectiv șocat. Mă șochează. Uh, trebuie să găsim o găsire, uh, să găsim o abordare echilibrată, realistă și pragmatică, pentru că vorbim cu state suverane, a spus. Păi da, așa este. Statele suverane sunt adesea state autoritare, dar drepturile omului sunt universale. Ele nu țin uh, de, um, exclusiv de statele suverane, ele sunt universale și vorbesc despre state care fac uz de sport pentru a-și uh, îmbunătăți uh, situația. Trebuie să înțelegem acest lucru și trebuie să înțelegem Uh, stimulentul FIFA, trebuie să înțelegeți uh, stimulentele pe care le aveți la dispoziție. Da, nu aveți uh, putere efectivă, dar aveți capacitatea de a folosi aceste stimulente. Și, estimată doamnă, ați spus că vă veți revizui procedurile. Cred că ați spus-o că se va întâmpla după 2026. Dar dați-mi voie să vă întreb, cât de departe va merge această revizuire? Puteți fi puțin mai clar? Ne puteți contura așa puțin ce se va întâmpla? Și am și câteva observații mai, uh, și întrebări mai uh, punctuale. Mai întâi, cum putem noi, ca uh, deputați în acest Parlament uh, să exercităm presiune. Cum pot statele membre să pună presiune pe federațiile sportive internaționale pentru a le încuraja să pună drepturile omului în discuție, atât înainte de decizia de atribuire, cât și odată ce s-a atribuit uh, un eveniment. Și apoi, apoi o întrebare privind uh, boicoturile. Uh, statele membre sau țările terțe ar trebui să uh, aibă în vedere uh, boicotarea uh, um, evenimentelor sportive în state cu probleme de drepturile omului, ar trebui să ne gândim la boicotarea unor asemenea evenimente și dacă da, ce efect ar putea avea asupra situației drepturilor omului din țările respective? Și apoi o întrebare uh, specifică și urgentă legată de Baku. Uh, colegii mei au spus deja acest lucru astăzi. Autoritățile azere nu e nicio îndoială cu privire la ce fac ele acolo. Spunem, că nu o să lăsăm uh, ziariști uh, critici, ei spun că nu o să lasă ziariști critici să intre și dacă intră totuși și uh, își exprimă criticile, o să-i dăm afară. Întrebarea mea este ce vor face organizațiile sportive pentru a combate aceste practici. Uh, mulțumesc, doamna Osteviciu, urmează, ne președinte. Domnul, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președintă. Apreciez această discuție foarte deschisă și sinceră cu privire la un subiect atât de delicat și vă spun că poziția uh, grupului ALDE rămâne neschimbată. Nu putem face compromisuri când vine uh, vorba despre drepturile omului în cadrul evenimentelor sportive. Este un, o dimensiune delicată și foarte importantă. Sportul, într-adevăr, vorbește o limbă universală. Societățile civile din țările noastre, din toată lumea, înțeleg sporturile mult mai bine decât politicienii. Așa că aici suntem, um, nu suntem în partea fericită a monedei. Am câteva lucruri pe care o să le menționez. Mai întâi, vis-a-vis de organizațiile privind drepturile omului. Aveți vreo dovadă sau informații, date clare Odată ce se pregătește organizarea unui eveniment sportiv într-o fostă, într-o asemenea țară, iar asociațiile internaționale se duc să analizeze uh, locația în țara gazdă, aveți informații că respectivele delegații se întâlnesc și cu organizațiile privind drepturile omului și că există experți independenți și ziariști care sunt bine plasați în acele, acele țări și sunt cunoscuți și probabil există dovezi suficiente că situația este mai mult decât delicată. Și după aceea, odată ce evenimentul uh, s-a lansat, a început, există contact eficient între organizațiile de drepturile omului și organizatorii responsabili uh, date, legături care să asigure transparența? În al doilea rând, sunt de acord că trebuie cu toții să jucăm um, pe baza regulilor. Dar cine face aceste reguli? Cine stabilește principiile și normele pe care toți sportivii și uh, politicienii și organizatorii trebuie să le respecte? Întrebarea mea pentru Uh, Comitetul Olimpic și FIFA este următoarea. Vă amintiți de vreun caz când uh, instituțiile dumneavoastră au evaluat negativ și au recomandat negativ um, cu privire la organizarea unui eveniment sportiv într-o anumită țară sau au avut uh, suspiciuni că drepturile omului și situația politică dintr-o anumită țară nu respectă standardele din lumea normală? Și, în sfârșit, doamnă președintă, pentru a uh, transpune marea noastră îngrijorare în ceva practic, ar trebui oare să cerem autorităților responsabile care fac raporturile anuale privind drepturile omului la nivel european să pună accent special pe problema pe care o discutăm acum și să discutăm cu, și pe care o discutăm cu atâta interes aici între noi? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stevicius. Doamna Lunacek. Mulțumesc. Mai întâi și eu doresc să mulțumesc celor două comisii și uh, celor care au venit aici să participe la această dezbatere. Este o dezbatere esențială și eu mă voi concentra acum pe jocurile de la Baku, însă aș vrea să încep cu o observație și o întrebare atât reprezentantei FIFA cât și uh, domnului uh, Tyson de la uh, Comitetul uh, Olimpic. Fiindcă atunci când ați vorbit am avut cumva impresia că încercați să ne spuneți ce vreți să faceți, ceea ce este bine, dar am avut și senzația că încercați să schimbați ceva în cadrul organizațiilor dumneavoastră uh, Însă, în principiu, ne explicați de ce nu puteți face mai mult, da? Și care sunteți, sunt problemele cu care vă concentrați. De ce nu ne puteți spune ce puteți face pentru a promova drepturile omului în țările în care organizați campionatele? Asta aș aștepta eu de la dumneavoastră, fiindcă, evident, da, auzim adesea că sportul nu este ceva politic. Îmi pare rău marele evenimente sportive și și cele mici, multe fundații sportive și așa mai devreme, sunt politice, în uh, sensul că au impact politic. Și atunci uh, când doamna, uh, doamna Misialidi, când a spus că cu, lucrați cu state suverane care au drepturi sau legi naționale privind drepturile omului, e bine, îmi pare rău. Uh, am ajuns într-o situație un, uh, din fericire unde, uh, privind uh, drepturile omului, stat, suveranitatea statelor nu mai este ceva de neatins. Comunitatea internațională a ajuns într-o situație în, în care critică statele pentru încălcarea drepturilor omului și nu facem noi, doar noi cu țările terțe asta, ci facem uh, uh, același lucru și cu țările noastre. Lumea ne întreabă critica despre ce nu faceți asta și acasă. Păi o facem și acasă, chiar dacă nu se vede în străinătate. Acest lucru face parte din ceea ce face comunitatea internațională. Nu mai acceptăm ca state suverane să își pun, uh, uh bage oamenii în închisoare din motive care nu au de-a face cu codul penal, ci din, țin de drepturile omului sau de altceva. Da, nu se schimbă totul peste noapte, dar suveranitatea nu mai este așa o aură a statelor pe care nu o atingem. Deci acest lucru pur și simplu nu pot să-l accept. Acum, vreau să știu de la dumneavoastră ce puteți face pentru a influența situația la fața locului și un lucru care mi-ar plăcea foarte mult să permiteți sportivilor și sportivelor este să se exprime politic, dacă vreți. Vă reamintiți că la Soci au fost câțiva activiști, activiste, de fapt, care au vrut să-și uh, coloreze unghiile în culorile curcubeului și și asta uh, s-a văzut ca fiind ceva politic, uh, pentru că putea să facă referire la situația dificilă a comunității LGBT din Rusia. Păi, sportivii nu ar trebui să aibă voie să se exprime atunci când sunt la fața locului, nu ar trebui să aibă voie să spună ceva. De ce nu le permiteți să facă acest lucru? Celor care vor, pentru că mulți chiar nu ar vrea, dar unii s-ar putea să vrea. De ce le spuneți că nu au voie să facă asta? Asta ar fi una. Apoi, uh, aș vrea să mai fac o observație. Domnul Machis vorbea despre problema boicotării. Eu personal nu cred că aș susține acest lucru, nici ca activist, nici ca politician. Eu aș alege mai degrabă um, abordarea de a folosi evenimentele sportive pentru a uh, presa pentru schimbări pozitive în uh, țările respective. Acesta ar fi răspunsul meu, chiar dacă nu m-ați întrebat clar pe mine. Apoi, pe scurt, vis-a-vis -vis de jocurile de la Baku, am citit și eu cu îngrijorări mari că guvernul de acolo spune deja că libertatea presei va fi restricționată. Da, aveți dreptate. Uh, în 12 mai organizăm uh, un eveniment împreună cu ONG-urilor, ONG-urile sub motoul uh, drepturilor omului. Sunteți cu toții bineveniți și va fi prezentă o doamnă care este și astăzi uh, de mai Vus, uh, fica lui Leila și are Iuius, Vă mulțumesc pentru că ești aici, uh, Denara. Părinții ei sunt în închisoare de anul trecut din august, mama sa este foarte bolnavă, are nevoie de îngrijiri medicale, au fost uh, închiși uh, împreună cu mulți alții anul trecut în august pentru lupta sa, lor pentru drepturile omului. Pe Leila s am întâlnit-o de mai multe ori la Baku și ei sunt doar două persoane dintre cei mulți uh, încarcerați. Mai sunt alții, cum era Sef uh, Giacaros, care a încercat să organizeze un eveniment pentru democrație și el a fost închis timp de șase ani și jumătate până acum. Uh, Intagan Ganaliev, un avocat pentru drepturile omului, care a venit uh, cu multe persoane în fața uh, Curții Europene a Drepturilor Omului, a fost condamnat la 5 ani și ceva de închisoare și toate astea pentru că anul trecut, în decembrie, au vrut să facă o listă a prizonierilor politici din Azerbaijan. Și de aceea acum sunt în închisoare. Prin urmare, um, domnule Tyson, uh, doamnă Cugeancic, aș vrea să vă solicit, să vă rog, ca înainte de jocurile de la Baku din iunie să solicitați guvernului de la Baku să elibereze prizonierii politici, Leila și Arifiunus, uh, Intaganaliev și toți ceilalți. Dacă dumneavoastră spuneți asta, eu cred că chiar va avea un impact și trebuie să spuneți tuturor că încălcările drepturilor omului nu sunt lucruri pe care comunitatea sportivă le acoperă și uh, le trece cu vederea. Deci vă rog, profitați de uh, prezența lui Denar Yunus aici, profitați de faptul că oamenii sunt încarcerați în Azerbaijan, nu pentru că au făcut ceva rău, o infracțiune, ci pentru că își doresc să aibă libertate de exprimare și uh, libertate de opinie. Solicitați eliberarea lor. Dacă reușiți acest lucru, atunci jocurile de la Baku vor avea un efect foarte pozitiv, dar vă rog să nu, pregătiți, să nu plecați în această încăpere fără să ne spuneți dacă sunteți dispus să faceți acest lucru. Mulțumesc, doamna președinte, domnul Cib. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește evenimentele sportive majore. Nu este pentru prima dată când vorbim despre ele aici la Subcomisia pentru Drepturile Omului. Mă bucur foarte mult că am organizat această reuniune comună care se ocupă de subiectul amintit. Vorbim sau am vorbit adesea despre aspectele individuale ale evenimentelor sportive. Am vorbit despre condițiile de lucru în care se construiesc stadioanele. Sau, uh, s-a menționat uh, scandalul din Qatar și acesta a fost uh, deja discutat în ultima legislatură în comisia, în subcomisia noastră. Însă, ceea ce mai vreau să spun, vreau să mă alătur colegului care a vorbit mai devreme cu privire la ce se întâmplă dincolo de cortina acestor spectacole. Sunt lucruri la fel de importante, dar care cumva sunt uh, um, prezentate de către organizatori în cu totul altă lumină, sunt mușamalizate cumva. Sunt uh, aduși în față atleți care devin purtători de cuvânt și care spun în numele organizațiilor, federațiilor sportive că totul e în regulă. Dar după desfășurarea uh, jocurilor apar și păreri divergente. Uh, sunt uh, fie sportiv, fie oameni care fac parte din delegațiile sportive respective, care spun că impresia lor a fost diferită. Deci sunt Um, câteodată și situații în care sportivii prezenți la fața locului nu pot uh, vorbi despre ceea ce au văzut. Apoi, alt uh, subiect uh, mai puțin amintit, prostituția pe timpul evenimentelor evenimentelor sportive. Um, practic, grupurile infracționale organizate profită de astfel de evenimente pentru a um, se ocupa de activități conexe prostituției, Ce vorbim despre, uh, ce am vorbit despre investiții, investițiile în astfel de evenimente majore. Sunt iarăși subiecte despre care s-a mai vorbit. Dar cum rămâne cu drepturile proprietarilor de terenuri? Proprietarii care au fost expropriați pentru a se construi stadioanele. Um, de asemenea, investițiile se desfășoară cu o repeziciune. Sunt um, termene foarte stricte în cadrul, în cadrul acestor activități de organizare. Și, încă o dată, există temeri uh, în Parlamentul European și în alte uh, foruri cu privire la încălcarea drepturilor omului. Însă, uh, acceptanța socială a acestor evenimente majore nu prea este afectată de temerile pronunțate. Um, apar uh, câteodată proteste. Dacă vă aduceți aminte de sportivii americani care au protestat împotriva deciziilor uh, rasiste în procesul de selecție. Acest uh, fenomen, um, rasismul, um, a fost combătut, a încercat să fie combătut, combătut. Nu înseamnă că a dispărut, dar uh, măcar s-a încercat adoptarea unor măsuri împotriva lui. Apoi, la Olimpiada de la Moscova a avut loc acel boicot, care a fost tot o formă de protest politic, dacă pot să mă exprim astfel. Deci nu este adevărat că sportiv, evenimentele sportive majore nu sunt legate de factorul politic. Chiar dacă noi ne străduim să păstrăm uh, sportul în zona apolitică. Altceva mai vreau să spun aici, uh, există emoții puternice legate de sport și, uh, bineînțeles, uh, se respectă efortul în pregătire al, atletis, al, atletis, al atleților și, totodată, există așteptări foarte mari legate de rezultatele competițiilor. Dar cred că nu toate performanțele și dacă luăm uh, campionatul european din Polonia și Ucraina, nu toate uh, efectele pozitive rămân, mai ales acum în zonele afectate de conflict, în zona Donetsk. Dar a fost uh, un uh, eveniment uh, foarte bine primit, organizat de două țări, um, o, uh, un uh, stat membru al Uniunii Europene și uh, o țară din parteneriatul estic. S-a transmis astfel un semnal că sportul poate contribui la dezvoltarea unor zone. Mulțumesc. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que hacerlo Mulțumesc și eu. Acum trebuie să procedăm astfel. Membrii prezidiului ar trebui să ia cuvântul, dar nu avem timp nu avem destul timp la dispoziție, ar fi poate uh, important să primească doamna Costa cuvântul. Am depășit deja termenul, într-adevăr, de aceea v-aș ruga să aveți înțelegere și să dați dovadă de solidaritate, pentru că vrem să încercăm să terminăm la timp. Deci, deocamdată, dăm cuvântul reprezentantei FIFA, apoi uh, noului reprezent, uh, uh, IOC, domnul Fesper, și apoi comisia, și apoi doamna Costa și eu uh, la final uh, foarte pe scurt. Deci vă rog să fiți subcinți. Voi încerca să vorbesc foarte pe scurt și vor încerca să răspund la comentariile celor menționați, pentru că sunt legate, pentru că um, s-au luat în considerare și um, comentariile anterioare. Noi avem o abordare în uh, zona uh, drepturilor omului. Aș vrea să corectez ceea ce s-a spus. Este uh, un lucru ancorat în codul etic, în codul de conduită și de asemenea în caietul de sarcini pentru 2022, Cupa Mondială 2022. Am încercat să explic mai devreme că avem uh, un fragment uh, care se referă la dimensiunea socială și de dezvoltare, unde uh, sunt uh, cerințe incluse Eh, sau cerințe impuse organizatorilor în ceea ce privește drepturile omului. Și cred că este foarte important să menționăm candidatura Qatarului, pentru că acea candidatură a fost una dintre cele mai puternice în ceea ce privește viziunea, perspectiva de viitor a țării. Bineînțeles, nu spun că nu au apărut probleme acolo. Qatarul a fost uh, chiar prima țară care a recunoscut acest lucru, a admis problemele, dar au fost înregistrate și progrese de când s-a atribuit organizarea campionatului. Iar această muncă de organizare sau organizarea unor astfel de evenimente reprezintă o platformă ideală pentru transmiterea unor idei, de dezvoltare, de uh, schimbare. Ați vorbit și despre boicot, dacă boicotul poate fi o soluție, noi spunem că nu, boicotul nu poate servi acestui scop, pentru că ar încălca principiile care stau la baza sportului. Și cu siguranță că noi ne dorim să conștientizăm populația asupra problemelor, dar nu îndemnăm la boicot. În niciun caz nu este soluția pe care o vedem noi. Boicotarea unor evenimente sportive în trecut nu cred că s-a dovedit a fi eficientă. Um, reviz, procesul de revizuire este în desfășurare și, uh, la fel, procesul de selecție care uh, va fi finalizat în lunile ce urmează. Deci e vorba despre atribuirea campionatului mondial din 2026. Uh, candidatura Procesa de, procesul de selecție, de, de punerea candidaturilor va începe acum în, în lunile ce urmează, deci în 2015, iar decizia finală de atribuire a organizării va fi luată în 2017. Și toate prevederile trebuie respectate, uh, mai ales în ceea ce privește angajamentele cu privire la drepturile omului. Ce mai putem face? Exact lucrurile pe care le-am uh, menționat mai devreme. Să atragem atenția asupra situației din uh, țările organizatoare, trebuie să formulăm uh, și cerințele noastre, așteptările noastre în cadrul de reglementare existent și pentru a merge mai departe ne propunem să îmbunătățim anumite domenii, mai ales cu privire la managementul de risc și evaluările uh, situației respectării drepturilor omului, de asemenea angajamentul țărilor candidat în uh, ameliorarea unor efecte, posibile efecte negative în urma organizării evenimentului respectiv a uh, Cupei Mondiale. Deci, aceasta este abordarea uh, noastră, uh, o îmbunătățire a conștientizării problemelor. Ce s-a întâmplat de la ultima audiere? Doamna Lopilo a pus această întrebare. Cât de departe am mers, cât de mult am progresat în uh, domeniul respectării drepturilor omului în contextul, bineînțeles, al evenimentelor sportive și aici au fost trimiteri la Cupa Mondială din Qatar. Noi păstrăm o legătură strânsă cu Comitetul de Organizare din Qatar. Este forul competent pentru toate proiectele aferente. Avem rapoarte actualizate pe care le primim. Știm ce se petrece acolo. Um, există, um, după cum spuneam, acel comitet uh, de organizare care este responsabil și s-au uh, stabilit deja în ianuarie sau februarie anului trecut un set de standarde obligatorii pentru tot, toate firmele constructoare. Firmele de construcții care se ocupă de construcția stadionelor. Dacă mi-aduc bine aminte, în decembrie 2014 a, avut, a fost redactat primul raport de conformitate care a cuprins uh, toate uh, aspectele legate de respectarea cerințelor. Și cred că acesta a fost un pas în direcția corectă, în direcția bună, mai ales când vine vorba despre modul în care sportul poate contribui la respectarea drepturilor omului. Sunt inițiative care uh, au fost accelerate pentru că urma organizarea unui eveniment major. Și aici uh, este important ca autoritățile locale din țara respectivă să contribuie. Trebuie, bineînțeles, ca noi să le arătăm care sunt uh, zonele problematice și țările, într-adevăr, uh, susțin astfel de inițiative active care uh, arată că suntem pe drumul cel bun. Avem exemple concrete de la colegii noștri, de la comisiile competente din Qatar, care ne prezintă cifre concrete și uh, pe care le pot înainta și eu uh, comisiei dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți că s-au înregistrat progrese concrete, dar cu siguranță că mai e nevoie de timp pentru a, ca aceste progrese să fie și materializate și ca ele să um, corespundă așteptărilor noastre. Sper că am uh, răspuns la unele dintre observațiile dumneavoastră, dar vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare, mai ales uh, cu privire la activitatea noastră ca organizator uh, al acestor evenimente, dar și cu privire la țara organizatoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, auzim pe domnul Veste de la IOCA. Stimată doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni, eu sunt CEO al uh, Comitetului German Olimpic și totodată membru uh, executiv în Comitetul European Olimpic. Pe vremuri am fost politician, de aceea cunosc aceste audieri și ne aflăm cu mare plăcere aici. Vreau să subliniez mai întâi de toate că Drepturile omului sunt uh, un capitol uh, al uh, Cartei Europene. Și înainte de Agenda 2020, deci Agenda Olimpic s-a adăugat Olimp, Agenda Olimpică 2020 și practic s-au inclus drepturile omului în contractele de atribuire. Deci la atribuirea organizării, ele reprezintă un capitol ce trebuie integrat. Însă drepturile omului nu pot fi cuantificate, așa cum a spus doamna Luna Cec mai devreme. Deci nu poți să le măsori așa cum măsori uh, o distanță de 100 de metri sau uh, anumite aspecte tehnice la construirea unui stadion. Există perspective diferite cu privire la examinarea situației drepturilor omului într-o țară. Pentru că uh, situația drepturilor omului nu este niciodată una statică. Vă aduceți aminte de campionatul mondial din 2002, campionatul european din 2012 din Polonia și Ucraina, acea atribuire a avut loc pe fondul Revoluției Portocalii din Ucraina. Deci era un context diferit. Și campionatul a avut loc pe acel fond diferit. Orice comitet olimpic și orice federație care se ocupă de organizarea unui astfel de eveniment major, își dorește, desigur, să-și îmbunătățească reputația. Își dorește să uh, aducă îmbunătățiri. Dar uh, se apleacă și asupra unui alt capitol și anume uh, se dorește prezentarea situației drepturilor omului în țara respectivă. Eu am fost și la Sochi și la Beijing și pe timpul jocurilor am simțit acest lucru. Bineînțeles că noi ne ocupăm de respectarea drepturilor omului în timpul acestor jocuri și uh, înainte de Sochi și după Sochi, uh, la fel și la Beijing, am uh, colaborat cu ONG-uri și am discutat cu ele despre aceste lucruri și înaintea jocurilor de la Baku. A avut loc o întâlnire a domnului Petrichichi, care este președintele Comitetului European Olimpic, și a vicepreședintului, deci a avut loc această întâlnire cu cei de la Human Rights Watch. Am stat de vorbă cu uh, jurnaliștii fără frontiere. reporteri sans frontier. Și ne-am uh, uh, am avut un schimb de opinii cu privire la acest capitol. Dar totodată nu avem voie să supraestimăm sportul. Nu putem să schimbăm structurile sociale, nu putem să schimbăm politica unui guvern sau unui stat. Noi nu vedem sportul ca pe un mijloc care poate fi instrumentalizat cu alt scop. Deci competiția în sine este obiectivul nostru. Și Mark Tyson a spus acest lucru mai devreme. Competiția sportivă înseamnă ceva pentru incluziunea socială și poate avea un efect în acest sens. Dar sportul nu este un instrument politic. Bineînțeles că sportivii trebuie să își exprime punctul de vedere, așa cum a cerut uh, doamna Cec. Când vine vorba despre încălcarea drepturilor omului și au voie să facă acest lucru, dar nu vrem, da, deci ați spus că trebuie să aibă voie. Este de la sine înțeles acest lucru pentru că sportivii noștri sunt, bineînțeles, cetățeni liberi care au uh, libertatea de expresie, dar au voie și să tacă. Însă ceea ce noi nu ne dorim este ca acest conflict politic să uh, se desfășoare pe terenul sportiv, în timpul competițiilor. Noi ne dorim ca o echipă din Israel să poată juca împotriva unei echipe din Iran. Și noi nu vrem, doar pentru a da un exemplu, nu vrem ca conflictele politice existente, care joacă un rol important, să uh, se uh, oglindească și în competițiile sportive. Fiecare trebuie să fie responsabilizat și așa trebuie să fie și organizațiile sportive. Am vorbit și cu cu Mickey Warden și am vorbit deja despre toate aceste uh, aspecte și în trecut. Noi nu, eu nu vreau să fiu acum omul rău. Dar dacă dumneavoastră spuneți să mergem doar acolo unde se respectă drepturile omului 100%, atunci trebuie să aveți în vedere că Uniunea Europeană negociază cu Azerbaijanul cu privire la acorduri energetice. Deci, vă rog să puneți aceleași uh, criterii, mm, să stabiliți aceleași criterii și aceleași cerințe pentru comisiile care poartă negocieri economice, eh, pentru că sunt eh, instrumente mult mai puternice decât cele pe care le are la dispoziție o organizație sportivă. Deci, doamnelor și domnilor, sportul nu este apolitic. Știm că sportul este politic. Știm că aceste jocuri au loc pe fondul unui context în care drepturile omului joacă un rol mai important sau care ar trebui, în care ar trebui să joace un rol mai important, noi susținem ideea că acest lucru este important și uh, ideea că acest capitol trebuie inclus în caietele de sarcini. Și, uh, totodată, trebuie să vă gândiți și la efectele pe care le poate, le poate avea sportul. În trecut, S-a vorbit în Europa atât de mult despre situația din Tibet și uh, au apărut atât de multe știri în uh, revistele, revistele politice, în media uh, politică, uh, iar trebuie spus că uh, frecvența cu care au apărut toate aceste știri um, era în strânsă legătură cu jocurile olimpice care aveau loc în China și la fel se întâmplă acum cu jocurile din Azerbaijan. De aceea atenția publică, uh, opinia publică este atât de interesată de subiect și fiecare guvern care uh, candidează care își dorește organizarea unor jocuri sportive în țara sa și asta face și Germania acum cu Hamburg 2024 și deci fiecare guvern își dorește ca uh, discuția să aibă loc. Ce facem cu libertatea deținuților politici? Noi, noi nu suntem uh, în uh, postura de a elibera deținuții politici. Noi, noi fiind uh, Comitetul European Olimpic, răspundem suntem oaspeți în Azerbaijan și ne aflăm acolo pentru a organiza prima ediție a Jocurilor Europene. Iar uh, la nivel intern, în discuțiile cu guvernul Azer, uh, se discută despre aceste teme, însă nu avem voie să ne supraestimăm. Dacă uh, se întâmplă acest lucru, nu se poate vorbi despre aspectele respective, pentru că este o chestiune politică și aici Parlamentul în care ne aflăm acum și Comisia în care ne uh, aflăm trebuie să răspundă aceste lucruri și sportul nu poate fi, nu prea fi supra-solicitat. Domnule, răspundeți la întrebarea mea concretă. Ați spus că drepturile omului nu sunt statice sau situația drepturilor omului se schimbă. Dar poliție, uh, propunerea mea privind uh, o evaluare și o stabilire a unui ranking deci, practic, cuantificarea situației uh, drepturilor omului um, și preluarea acestor idei în procesul de selecție sau de atribuire. Practic, notarea acestor lucruri. Ce părere? Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc. Vreau să vă spun o singură propoziție și apoi îl vor ruga pe vicepreședintele nostru să spună acest lucru. Eu am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Nu sunt lucruri cuantificabile matematic, respectarea drepturilor omului. Există Consiliul de Siguranță, de Securitate al uh, Națiunilor Unite care a uh, încercat așa ceva. Deci, uh, practic, Azerbaijan a fost membru, a, fost, a participat la discuții la Națiunile Unite și cum poate sportul să decidă unde au unde pot avea loc astfel de jo- uh, jocuri, pentru că nu putem noi uh, spune cei de la Comitetul Olimpic că Statele Unite nu pot organiza așa ceva pentru că există acolo pedeapsa capitală, de exemplu. Vă rog doar două minute. Uh, poate că voi vorbi în engleză, dar deși aș prefera să vorbesc în limba mea maternă, dar nu văd prea mulți reprezentanți, uh, Grateful for... Uh, în primul rând, suntem deosebit de recunoscători pentru această invitație și o să transferăm toate opiniile, observații, propunerile către corpul nostru executiv. Noi nu suntem entitatea decizională, noi suntem doar niște reprezentanți aici. În al doilea rând, considerăm că noi facem o treabă bună în prezent. Sportul este o componentă a societății civile înseamnă democratizarea societății, înseamnă deschidere a societăților pe care le vizităm. Dacă ducem 5.000, 6.000 de sportivi acolo, aducem 1.300 de jurnaliști într-o țară, practic deschidem societatea respectivă. Este un factor de democratizare. Sigur, trebuie să înțelegem că nu suntem un instrument politic. Asta nu ține de competența noastră. Nu avem atribuții și puteri în acest sens. Țările menționate anterior sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, membri ai Națiunilor Unite, au chiar președinția Consiliului Europei uneori. Azerbaijanul își crește într-un mod fantastic volumul comerțului cu Uniunea Europeană. E țări cu care există relații diplomatice, deci sunt multe domenii în care aceste idei ar putea să fie discutate și în care aceste propuneri ar putea fi introduse. Noi nu putem accepta un angajament de ordin politic Transportul ar trebui să rămână autonom și neutru, însă sigur, noi facem tot ce ne stă în putere pentru a promova drepturile omului, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți situația descrisă de dumneavoastră. Noi o să raportăm către factorii decizionali din organizația noastră și am să raportăm acest lucru și către gazdele azere. Asta putem face. Însă nu putem să asumăm răspunderi clar de ordin politic sau penal. Asta nu țin de ce facem noi. Însă să știți că noi facem lucruri bune. Parlamentul European reprezintă statele membrele Uniunii Europene, noi, respectăm, noi reprezentăm 50 de țări europene. Suntem ultimul continent care mai organizează jocuri continentale, pentru că Europa e prea puternică, are 48% din, din medaliile la, la Olimpiada de vară, 70-80% dintre medaliile de la Olimpiada de iarnă. Noi când organizăm un eveniment sportiv care e depășit doar de Olimpiadă, ne așteptăm ca acest lucru să democratizeze societatea gazdă. Noi vom folosi toată influența pe care o avem pentru a face din această societate una mai deschisă și mai bună. Mulțumim foarte mult. Aș avea câteva comentarii proprii, după care o să dau cuvântul doamnei Costa pentru încheierea acestei audieri. Suntem cu o jumătate de oră întârziere. Nu mai am timp să dau cuvântul Comisiei Europene, lucru pentru care îmi cer scuze, dar am depășit foarte mult timpul alocat. Două comentarii foarte scurte în ceea ce mă privește. Eh, chestiunea drepturilor omului nu este una de ordin politic. Este obligație universală. Nu e o activitate politică apărarea și respectarea drepturilor omului. Este o obligație pentru orice ființă umană. Parlamentele, guvernele, Organizațiile politice, sigur, sunt active în acest sens, dar și alt gen de organizație, că e o organizație, o federație de fotbal, o altă organizație sportivă sau artistică, drepturile omului sunt universale și trebuie să fie apărate de noi toți. În al doilea rând, nu cred că există una, o neutralitate reală. Sunteți reprezentanți. Am înțeles, dar când corpul executiv decide că un eveniment sportiv major va avea loc la Baku sau în Qatar, acolo se ia o decizie de ordin politic de prim rang. O decizie care are implicații serioase pe multiple planuri. Nu o să discutăm aici de ce se alege o gază sau alta. Sunt mulți factori implicați, știu. Însă ce spunem noi este că printre multele motive care duc la desemnarea unei țări sau unui oraș organizator, un factor important să fie respectarea drepturilor omului. Atât. Nu e adevărat că nu se pot măsura astfel de lucruri. Sigur că se pot măsura, se poate determina dacă drepturile omului sunt respectate sau nu. Există sisteme când se decide organizarea jocurilor de la Baku sau campionatul de fotbal din Qatar, dumneavoastră aveți puterea de a lua o decizie de ordin politic, dar refuzați răspunderea deciziei luate. Noi vă cerem noi cerem ajutorul, noi vrem ca toată lumea să lucreze împreună pentru a bunătăți situația în domeniul drepturilor omului. Vorbim de oameni care suferă, nu e o chestiune politică. După cum spunea și reprezentanta Human Rights Watch, dacă te așezi frumos într-un stadion la construcția căreia au murit muncitori imigranți tratați ca niște sclavi, sigur că e vorba de răspundere și din partea FIFA și din partea Comitetului Olimpic Internațional, din partea noastră a tuturora. Puteți fi pragmatic să spuneți sportul n-are nimic cu politica, dar știți foarte bine că așa ceva nu e adevărat. Când decizi să ai o competiție sportivă în Qatar, stadioanele construite acolo cu sclavi, drepturile omului sunt încălcate. E o decizie politică să nu iei opoziție. Asta e decizia politică. Să nu faci nimic. Noi vrem ca dumneavoastră să cooperați cu noi pe inițiative deja existente, să cooperați cu noi, cu ONG-uri, cu guverne, cu parlamente pentru a îmbunătăți situația noi în drepturile omului la nivel mondial. Este o obligație uh, pentru orice ființă umană. Nu e obligație care revine doar instituțiilor. Și dau acum cuvântul doamnei Costa. Iată o audiere importantă și interesantă această dimineață și am văzut foarte bine că sunt multe teme care necesită dezbatere ulterioară. Înțeleg dilema actuală, însă v-aș spune că era la fel o dilemă când era vorba de a accepta sportivi din țări nedemocratice. Am trecut peste acea problemă, am făcut o alegere conștientă în trecut, o decizie națională și internațională de a nu pedepsi atleții. Sportul este un factor de democratizare important, însă trebuie să înțelegem natura unei alte dileme subliniată de altfel de domnul Panțeri și de alții. Există și o componentă economică. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Foarte adesea avem impresia că acesta este factorul dominant. S-au făcut încercări. Carta Olimpică, Agenda 2020, contractele acordate așa, gazde, au încercat să fac ceva, dar nu e destul. Simțim că există o mișcare, o tendință pozitivă care începe să dea mai multă importanță acestor lucruri, drepturile omului, drepturile individului. Pentru că sunt lucruri care au o pondere politică. În această cooperare între Parlament, Comisia noastră și organizațiile sportive și ONG-uri, Comitetul Olimpic și FIFA, această cooperare ne poate ajuta să mergem mai departe, știind cu toții foarte bine care este miza adevărată. Modul în care mass media prezintă aceste lucruri ne oferă o oportunitate. Sigur, există și un revers al medaliei, într-un fel uh, impune efectuarea unor studii de impact permite demararea unor procese ce duc la transparență. În același timp, nu putem rămâne tăcuți atunci când e vorba de lucrurile reliefate de Florian și de alți jurnaliști prezenți aici. Trebuie într-adevăr să vă implicați și dumneavoastră. Și problema e reală. Există un ai vid de ordin politic, spunea domnul Panțeri și Elena, alții chiar la început. Această inițiativă pleacă de la faptul că înțelegem foarte bine că există această tăcere surzitoare în universul instituțional, chiar pe care reprezentăm noi. Nu vrem să ne substituim autonomie statelor. Respectăm autonomia statelor, acest punct de vedere. Însă, sufletul lumii sportive este în joc aici. și Nu putem rămâne indiferenți. Vrem ca sportul să rămână o întâlnire între atlete, între sportivi, o întâlnire între minți, realizând ceea ce nu poate realiza de multe ori dialogul diplomatic. Și posibilitatea de a, de a greși aici este reală. Și atunci, ce am putea face? Ca și Elena, spun că ar trebui să putem merge înainte și eventual împreună să sugerăm continuarea relației cu subcomitetul drepturilor omului, cultură, pentru că aici sunt reprezentați foarte bine cei implicați în demersuri de acest gen. Eventual să avem în vedere o rezoluție, eventual la Comisia Cultură, ceva să pregătim pentru următoarea plenară și am putea să enunțăm exact chestiunile reliefate de dumneavoastră într-o rezoluție politică a unei instituții reprezentative, încercând practic să atragem atenția asupra acestor chestiuni. Și apoi, ceea ce privește jocurile de la Baku, în septembrie o să avem un nou raport. Eventual să introducem un raport și pe aceste teme. Noi și Comisia Drepturile Omului. Asta ar însemna că nu mai evităm să ne asumăm răspunderile care în mod normal le revin, pentru că e vorba de valorile fundamentale reprezentate în sport. Vă mulțumesc! Bine. Încheiem acum audierea dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care ați participat, celor care ați venit pe, să ne prezentați pozițiile și ideile noastre. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru cele făcute astăzi.